Bună ziua. Să reluăm reuniunea acestei comisii. O reluăm urându-i bun venit doamnei Lisbeth Berg Hansen, ministru pentru pescuit și probleme costiere din Norvegia. Îi mulțumim foarte mult că a venit cu deosebită punctualitate și urăm bun venit tuturor membrilor delegației sale. Cum vă aduceți aminte, la ultima vizită a acestui minister în comisie a avut loc în iunie 2010. Deci este o plăcere ca în aceste momente importante pentru sectorul pes pescuitului care trece prin reforma politicii comune de pescuit, deci este Eh, important să auzim ce are de spus doamna ministru din Norvegia. Îi dau cuvântul eh, doamnei ministru și în același timp eh, îi urez bun venit. După cuvântul doamnei ministru, diversele grupuri politice vor avea posibilitatea să pună întrebări. Doamna ministru, aveți cuvântul. doamnelor și domnilor deputați, uh, îmi face plăcere să uh, revin la Comisia de Pescuit a Parlamentului European. Sunt încântată să facem un schimb de opinii cu dumneavoastră, ținând cont că e vorba de procedee foarte exigente, mai ales când se pune problema reformei politicii comune de pescuit. Ca ministru al pescuitului și zonelor costiere este foarte important pentru mine să văd cum va fi administrată această, cum va fi gestionată această politică comună a pescuitului, pentru că este foarte importantă, este baza dezvoltării durabile a comunităților costiere. Uniunea Europeană este piața principală pentru Norvegia a produselor de pescuit și noi suntem principalul furnizor în Uniunea Europeană de asemenea produse am uh, calculat că 17 milioane de tone sunt exportate din Norvegia către Uniunea Europeană în fiecare zi și mai multe mii de locuri de muncă depind de acest lucru. Ca și în Uniunea Europeană, depind de aceste importuri și exporturi. Deci este foarte important să ne acordăm un respect reciproc și să existe un cadru stabil pentru politica comună de pescuit și mai ales să fie reguli ale jocului care să fie aceleași pentru toată lumea. Organizația Mondială a Comerțului are un rol foarte important de jucat și este important ca regulile Organizației Mondiale a Comerțului să fie respectate, să fie aplicate. Într-o perspectivă pe termen lung, este foarte important să dezvoltăm politica comună de pescuit și să adoptăm, adaptăm regulile comerciale. Dacă există reguli corecte ale concurenței, atunci politica comună poate fi durabilă. În acest context, Uniunea Europeană și Norvegia trebuie să coopereze pentru ca activitățile comerciale cu produsele de pescuit și cu produsele marine să respecte resursele marine și, respectele, uh, și resursele haleutice. În Marea Nordului există resursuri uh, comune pe care le exploatăm comun și pescuim și unii și ceilalți în zonele economice, iar pentru macrou avem o foarte bună colaborare, o foarte bună colaborare care durează de mai mulți ani și care a dus la uh, Uh, existența unui stoc uh, de unei rezerve de macrou care uh, au crescut și s-au stabilizat. Islanda și insulele Feroe au solicitat cote mai mari pentru pescuitul macroului, dar problema este că au acționat unilateral și și-au permis să pescuiască fără să fie un pescuit durabil. Noi dorim să avem un acord durabil pentru macro cu toate zonele costiere. Trebuie să fim realiști și să avem uh, poziții foarte bine um, încadrate în realitate și dorim o, să se manifeste o voință de compromis din partea Islandei și a insulelor Feroe. Am spus uh, în introducere ce este cel mai important, uh, și anume reforma politicii comune de pescuit pentru Comisie, pentru Comisia Europeană. Propunerea Comisiei este foarte ambițioasă și trebuie să avem o propunere ambițioasă. Discuțiile au arătat că există voința de a crea uh, un cadru nou pentru politica comună de pescuit. Și aș dori să vă împărtășesc câteva experiențe din Norvegia. Măsurile care au funcționat uh, în Norvegia nu vor funcționa automat și în Uniunea Europeană pentru că nu există o singură măsură valabilă pentru toată lumea. Dar dacă pescuitul este durabil, pescuitul durabil trebuie să fie însoțit de o flotă robustă de rezerve de pește și de industrii de pescuit uh, foarte bine organizate pentru a avea comunități de pescari stabile și cu un număr mare de locuri de muncă, locuri de muncă durabile. În uh, anii 90, uh, Norvegia a contribuit și și-a arătat uh, sub, susținerea pentru comunitățile costiere. Subvențiile însă au menținut supracapacitatea, ceea ce era o problemă ce și amenința rezervele de pește. A fost o alegere politică făcută în anii 90 în Norvegia. Flota norvegiană astăzi funcționează aproape fără subvenții, lucru care a fost posibil uh, și pescarii uh, norvegieni au uh, acel ajutor de care au nevoie. Sigur, a fost, au fost și puncte de vedere controversate, atât la nivel politic cât, cât și economic. Tocmai de aceea a fost important să nu lăsăm piața uh, să gestioneze singură această evoluție. În Norvegia, noi am ales un sistem bazat pe aceleași principii pe care le propune Comisia atunci când propune concesiile, concesiunile transferabile. Noi am pus uh, Uh, în aplicare niște restricții geografice și restricții între diferitele grupuri de embarcațiuni, lucru care s-a dovedit necesar pentru a asigura un control politic puternic. Sistemul este simplu. Concesiunile sunt regrupate și, uh, și embarcațiunile la fel. Uh, supracapacitățile sunt, sunt evitate și ajungem astăzi la o mai bună bază pentru cote. Dacă nu procedăm în felul acesta, s-ar putea să existe supracapacități în unele pescării, iar în această situație nu vom fi rezolvat problema de bază. În 1990 erau 17.000 de embarcațiuni de pescuit înregistrate în Norvegia. În 2008 nu mai sunt decât 6.000 iar numărul de pescari a fost și el redus considerabil, dar capturile și valorile acestor capturi au sporit, iar flota de pescuit norvegiană este foarte variată în continuare. Există embarcațiuni mari, embarcațiuni mici și eh, de-a lungul întregii coaste. Măsurile Uh, pentru a reduce capacitățile au, fost, uh, au dus la un bun rezultat economic, ceea ce, bineînțeles, depindea și de situația resurselor. Se punea problema să acționăm în interesul pescarilor. Și, bineînțeles, era nevoie și de rezerve durabile pentru acești pescari. Și ajungem astfel și la resurse. Ideea de a avea resurse, stocuri bine gestionate este absolut importantă pentru durabilitatea economică a acestui sector economic, iar uh, aruncările mari nu sunt compatibile cu o bună gestiune a resurselor. În Norvegia, mai mulți ani am luptat împotriva aruncărilor în mare. O parte importantă este exact interzicerea de a arunca peștele în mare nu este suficient să existe o, uh, o interdicție, este important să existe și măsuri eficiente pentru a evita să se pescuiască asemenea pești care ar fi uh, aruncați în mare. Interdicția este o platformă care permite luarea de alte măsuri, ceea ce le-a permis pescarilor să-și schimbe comportamentul. Nu trebuie mai este acceptabil să se arunce pește comestibil în mare. Iată câteva exemple. Interdicția de a arunca peștele în mare a dus la un mai mare interes pentru a găsi niște soluții tehnologici care a dus la selectivitatea mm, echipamentului de pescuit. Avem mm, un sistem care ne permite să închidem anumite zone și exigențe uh, Uh, pentru ambarcaiunile care trebuie să schimbe zona de pescuit dacă se dovedește că pescuiesc pești de talie prea mică. Când se stabilesc aceste zone, se ține cont de interdicția de aruncare în mare. A, interdicția de a arunca peștele în mare a permis uh, stimulente pentru ca pescarii să-și modifice comportamentul și aceste stimulente funcționează foarte bine unii își pun întrebări. Funcționează interdicția de a arunca peștele mare? Ei, da, răspunsul meu este clar. Funcționează. Asta nu înseamnă că aruncările în mare au dispărut în totalitate în Norvegia. Dar uh, avem acum un sistem pragmatic care funcționează, ceea ce înseamnă că aruncările mare nu mai sunt o amenințare la adresa gestiunii durabile iar pe baza experiențelor noastre am văzut că este foarte important să existe un dialog, să existe cooperare cu toate părțile interesate. Deci, împreună cu colegii din Danemarca și din Suedia, am planificat deja uh, o interzicere uh, pentru uh, anumite specii de pești din 2013 chestiunea aceasta, problema aceasta a aruncării în mare arată că gestiunea modernă a pescuitului abordează și probleme de mediu, că nu există contradicții între gestiunea unui ecosistem și gestiunea unei pescării. Trebuie împreună să ne ocupăm de gestiunea durabilă și pentru ca peste tot să se facă gestiunea durabilă. Avem acum uh, o mare provocare, se pune problema să asigurăm hrana uh, populației, dreptul la alimentație este în centrul preocupărilor noastre și dacă avem un ecosistem sănătos, atunci o să ajungem la cele mai bune uh, rezultate. avem experiența unei reforme a politicii de pescuit la nivel național și știm că e nevoie de decizii politice puternice pentru a putea susține acest lucru. Am uh, pus la punct reforme structurale, interdicția aruncării mari, am luat foarte multe hotărâri controversate din punct de vedere politic, dar erau clar necesare și rezultatele se văd astăzi Iată câteva comentarii scurte din partea mea. Sigur că, din punct de vedere norvegian, mai avem foarte multe provocări și, bineînțeles, nu spun că este singura modalitate de a rezolva problemele, dar vreau să spun că au avut rezultate pozitive pentru dezvoltarea politicii de pescuit în Norvegia, măsurile pe care le-am luat noi până acum. Și, bineînțeles, vă putem uh, ajuta în momentul în care se pune problema reformei politicii comune de pescuit. Dacă doriți să vă împărtășim experiențele noastre, vom fi gata să o facem acest lucru. Reforma politicii comune de pescuit în Norvegia va avea o consecință europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru! Înainte de a da cuvântul domnilor deputați, aș dori să urez bun venit uh, ministrul agriculturii și pescuit din statul din landul Mecklenburg din Germania care este aici cu noi și pe care dorim să-l salutăm. Și să trecem acum la deputații care doresc să intervină, doamna Fraga în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna ministru. Mă, eu voi vorbi despre o ce, temă deosebită, dar vă mulțumim pentru explicațiile pe care le-ați dat, pentru uh, succesele pe care le-ați avut dumneavoastră referitor la reducerea capacităților, iar lucrul acesta s-a văzut. Voi vorbi despre o temă mai uh, controversată și anume zona de pescuit protejată din Svalbard. După cum știe doamna ministru, Uniunea Europeană are o problemă cu aplicarea tratatului de la Paris din 1920, uh, după cum știți. S-a recunoscut atunci suveranitatea Norvegiei asupra acestor ape. În schimb, Norvegia trebuia să acorde drepturi egale, drepturi de acces la resursele naturale și de minerit la tuturor părților semnatare ale acordului eu știu că Norvegia are probleme cu Uniunea Europeană privind aplicarea acestui tratat, pentru că mai ales uh, în ceea ce privește uh, uh Eglefin Halibut, este pește care migrează către nord și care uh, iese din zona economică exclusivă a Norvegiei. Uh, pe tema acestei specii de pește uh, se acordă cote de pescuit atât Norvegia cât și Rusia și Groenlanda au acolo cote, iar Uniunea Europeană are doar posibilitatea unor capturi întâmplătoare. Dar și astfel nu se produc efecte ale tratatului de la Paris pentru toate părțile semnatare. O invit pe doamna ministru să ne explice cum se petrec lucrurile pentru că flota comunitară este discriminată în această zonă și aduce, duce clar la neîndeplinirea prevederilor din tratatul de la Paris. Vă întreb ce se poate face din acest punct de vedere. Este o problemă politică cu repercusiuni clare asupra pescarilor care au acces numai la capturi uh, întâmplătoare, iar Rusia și Groenlanda au dreptul la cote de pescuit din această specie de pește. După părerea mea, este un tratament discriminatoriu. Cred că între dumneavoastră și Comisia Europeană au fost schimburi de vederi, dar încă o dată s-a pus această problemă care nu s-a rezolvat, deci noi uh, suntem aici ecoul plângerilor făcute de pescarii noștri. Sigur vom vorbi și cu Comisia Europeană, dar vă întreb și pe dumneavoastră ce posibilitate vedeți pentru a rezolva această problemă care, cum spuneam, ni se pare că este un tratament discriminatoriu și trebuie să o prezentăm. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Fraga. Domnul Davis. Thank you, Chairman, and thank you... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnul ministru. Desigur, de la Norvegia avem uh, multe lecții de învățat, experiența noastră este foarte valoroasă. Ați vorbit despre uh, uh, două chestiuni, despre aruncările în mare și despre concesiunile transferabile. Propunerea um, Comisiei uh, este de a încerca să introducă TFC-urile și să le facă obligatorii, pentru că există deja în Danemarca, în Regatul Unit și experiența dumneavoastră poate fi luată drept exemplu. După cum ați spus în discursul dumneavoastră, numărul de nave a fost însă redus dramatic de la 17.000 la 6.000 și același lucru se întâmplă și uh, în restul țărilor uh, europene. Uh, chiar dacă nu uh, putem să dăm exemple foarte clare acum. Ce s-a întâmplat cu uh, pescarii? Au uh, plecat toți cu buzunarele pline de bani sau au rămas fără locuri de muncă? Și în al doilea rând, ce s-ar fi întâmplat cu rezervele norvegiene de pește dacă pe mare ar exista acum în continuare 17.000 de nave? de pescuit. Acestea sunt întrebările pe care, la care va trebui să aducem răspunsuri în următoarele luni. În legătură cu aruncările în mare, am, am auzit opinia dumneavoastră și de la alți funcționari uh, norvegieni. Introducerea uh, aruncărilor în mare a dus la uh, reducerea capturilor accidentale și uh, la îmbunătățirea echipamentelor de pescuit, lucruri care sunt efecte pozitive și sunt în, uh, încurajatoare. Însă, dacă vorbim despre interdicția de aruncare din Norvegia, mulți spun că nu este o adevărată interdicție și că ea nu este completă. Dar de ce nu este ea completă? Pentru că nu aveți încredere uh, în pescarii dumneavoastră și că ei aruncă capturile în mare noaptea? că nu, nu înțeleg de ce toată lumea spune că uh, acest uh, interdicție, această interdicție în Norvegia nu este una adevărată. Îmi puteți explica? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rodost. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Vă sunt recunoscătoare pentru contribuția dumneavoastră în ultimele uh, luni uh, am uh, păstrat legătura cu guvernul norvegian pentru a încerca să înțelegem poziția dumneavoastră în legătură cu regulamentul de bază, pentru a ne cunoaște pozițiile reciproc. Mă bucur că v-am ascultat opinia, dar aș dori să vă adresez două întrebări care vor clarifica mai multe aspecte pentru comisia noastră. Ați spus azi că în Norvegia există o uh, flotă de pescuit viabilă. Cred că problema uh, principală în Europa, din punctul meu de vedere, este că mai multe state nu înțeleg faptul că uh, au supracapacitate de pescuit. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum uh, ați stabilit că exista supracapacitate în Norvegia. Pentru că uh, va fi foarte dificil să uh, colectăm date corecte și oneste din partea statelor legate de supracapacitate, pentru că toți vor spune, nu, nu, mergeți în altă parte, noi nu uh, suprapescuim. Uh, Chris Davis a, uh, va adresa deja această uh, întrebare. Uh, noi știm că avem problema asupra capacității, știm că trebuie să reducem uh, volumul de pește pescuit și știm că mulți pescari își vor pierde modul de a-și câștiga existența ca urmare acestor uh, măsuri și că vor avea nevoie de asistență. Dumneavoastră, cum uh, i-ați susținut? I-ați reinstruit? Le-ați furnizat fonduri? Ce ați făcut? Ați spus că ați introdus și limite geografice. Asta înseamnă că ați uh, rezervat uh, anumite zone pentru pescuit. Ați spus că aveți mai puține vase, dar capturile că, că volumul capturilor este mai mare. Trebuie să permitem uh, ca peștii să se reproducă natural. Ce ați ales? Metoda FMSY sau BMSY, în legătură cu producția maximă durabilă? care au fost indicatoarele folosite. Și dacă ați folosit această politică mm, a terenurilor limitate de pescuit, credeți că puteți uh, avea zone Natura 2000 sau Natura um, sau, sau zone exterioare care să poată fi considerate ca zone de pescuit? Spuneți că ar trebui să sco- fie scoase în afara legii aruncarea peștilor, dar știm în mare, dar știm că în anumite uh, pescărie, această practică va rămâne în continuare, ca de exemplu în cazul Germaniei, în cazul crabilor. Cum uh, uh, intenționați să eliminați complet riscul capturilor accidentale? Ați mai spus și că nu există, că nu ați oferit subvenții, dar că ați uh, susținut totuși uh, pescarii. Cum ați făcut acest lucru? Împreună cu, cu comunitatea științifică ați oferit uh, susținere financiară sau cum ați procedat? Noi avem nevoie de foarte multe date științifice pentru a putea uh, să uh, vă prindem din urmă în acest domeniu. Atât. Mulțumesc, doamna Rodus, domnul Con. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, domnul ministru. Eu m-am născut la 500 de metri de Marea Baltică, acolo mi-am petrecut copilăria. Cred că pentru că, că este foarte util um, să vorbim cu um, cei care au crescut în zone de pescuit când discutăm problema pescăriilor. Mă bucur foarte mult să vă văd în această dimineață. Norvegia este o nație uh, de pescari și aveți foarte multă experiență în acest domeniu și în domeniul acvaculturii. Aveți, de asemenea, experiență în uh, folosirea durabilă a resurselor, lucru care ne interesează pe noi aici. Intervine problema aruncărilor în mare, o problemă spinoasă. Um, nu se poate face nimic cu uh, supravegherea. Nu putem uh, avea uh, supraveghetori, trebuie să uh, respectăm regulile Natura 2000. Dacă există pescării cu file, cu plase fixe, pasive, se riscă, există riscul ca păsările se prindă în ele. Ideea e că trebuie ca pescarii să fie implicați în acest sistem de contingente pentru ca rezultatul să fie bun. Dacă se stabilește un contingent și dacă Um, se depășește um, volumul stabilit pentru că peștii se um, aduc toți pe, uh, pe pământ, atunci ce se întâmplă? În Norvegia se, uh, există cap, capturi de 10.000 uh, de tone de pește pe an. Restul capturilor este împărțit între Holstein, Mecklenburg și, Mecklenburg și Pomerania. Deci problema mea e legată de supraveghere. putem uh, coopera, putem avea încredere unii în alții uh, în privința controlului și supravegherii. Autoritățile de control norvegiene pot supraveghea granițele europene și invers. Europenii um, vor merge în apele norvegiene și vor verifica supravegherea. Vom coopera în mod transparent pentru că noi adesea spunem că norvegenii fac ce doresc și că noi uh, avem uh, jumătate, 50% din capturile uh, de herring și că noi ne ocupăm singuri de acest lucru. Asta vreau să vă întreb. Mulțumesc, doamna Doț. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i urez bun venit doamnei ministru în comisia noastră. Într-adevăr, ne bucurăm să vă avem printre noi. Noi uh, lucrăm aproape cu sectorul uh, pescărilor din Norvegia. Doresc să vă adresez uh, câteva întrebări, care cred eu că sunt foarte importante pentru pescarii pe care îi reprezint eu. În discursul dumneavoastră, și îmi pare rău că nu l-am ascultat de la început, dar am primit versiunea scrisă, ați vorbit despre problema macroului cu Islanda și ați vorbit despre insulele Faroe. Acest lucru uh, îi preocupă foarte mult pe pescarii pe care îi reprezint eu, pe pescarii uh, scoțieni și din alte părți ale Regatului Unit. Și este o problemă pe care o aduc adesea în discuție în comisia noastră. Mulți dintre pescarii uh, pe care îi reprezint eu întreabă de ce Uniunea Europeană nu impune sancțiuni specifice împotriva acestor două state. Și când vom vedea măsuri concrete, specifice, în uh, privința Islandei și insulelor Faroe. Am văzut că s-au purtat foarte multe negocieri, foarte multe discuții pe tema sancțiunilor, dar uh, acum pescarii din circumscripția mea îmi amintesc că trebuie să vedem și măsuri concrete. Aș dori să comentați uh, pe scurt și problema codului, recuperării uh, stocurilor de cod din Marea Nordului. Cum credeți că se va progresa în acest sens? Discursul noastră a adus uh, pe masă și discuția interdicției aruncărilor. Prin mare, eu cred că este mult mai ușor să introducem uh, o uh, interdicție la aruncare când se vizează o specie unică. Aș vrea să ascult opinia noastră în legătură cu această chestiune. Um, impunerea de interdicții în legătură cu o singură specie sau cu speciile mixte. În legătură cu supracapacitatea, uh, Flota Orlandei din uh, Nord a fost redusă foarte mult în ultimii ani. Noi acum mai avem uh, uh, doar puține nave pentru pescuit pentru pescuit merluciu Eu aș vrea să ne asigurăm că putem uh, proteja pescăriile mici și aș vrea să-mi împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, doamna Doț. Doamna Lovin. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă ministru. Ne face plăcere să vă avem uh, alături de noi în această dimineață Norvegia a luat măsuri dure și a realizat multe lucruri ca urmare a acestei acțiuni. Multe dintre stocurile de pește în Norvegia se aflau uh, pe, uh, erau într-o situație critică. Ați vorbit despre heringul din Marea uh, Nordului. Dacă se intenționează impunerea unei politici de pescuit responsabile pe termen lung, trebuie să se ia măsuri dure, măsuri greu de luat. Uh, acest lucru, uh, cu acest lucru ne confruntăm și noi uh, când vorbim despre reforma uh, politi- politice pescuit în Europa. Doamna Dodds um, a vorbit despre un subiect pe care um, vreau și eu să-l abordez, și anume interdicția de aruncare în mare și um, peștele care ajunge pe pământ, capturile aduse pe, pe pământ. Multe persoane consideră că e dificil să se introducă o interdicție pentru pescările mixte. Comisia a furnizat o listă cu mai multe specii de pești care vor fi introduse progresiv pe baza unui uh, calendar. Dacă privim cazul Suediei, Norvegiei și Danemarca, am uh, convenit asupra unui, uh, unei interdicții totale aruncărilor în Skagerrak, în sântura Skagerrak. Această experiență este contrară înțelegerii comisiei, modul în care vede comisiei, comisia problema. Nu putem uh, să rezolvăm doar problema codului și să uităm de toate celelalte specii. Aș dori să um, ascult opinia doamnei ministru în legătură cu uh, interdicțiile la pescările mixte. Mulțumesc. Grazie, Mulțumesc, domnul Valesa panie przewodniczący, szanowna pani minister. W ostatnich latach jesteśmy świadkami... domnule președinte. În ultimii ani am văzut că au crescut contingentele de pește în regiunea Svalbard de către Norvegia și Rusia. În același timp se limitează participarea statelor terțe. În ceea ce privește Um, contingentul de pește. În uh, cazul Groenlandei, uh, flota a crescut în, între 2019 și 2011 până la 10.000 de nave. În cazul halibutului, uh, specia s-a multiplicat, dar um, în 2010 a fost revizuit contingentul de 200 de tone. Acum uh, cota a crescut la 140, a scăzut la 140 de tone. Acest lucru nu, uh, nu mai permite efectuarea de studii, de cercetare, conform programului din 2010. Acum, uh, oamenii de știință polonezi nu mai pot face cercetări în regiunea Svalbard. Vreau să vă subliniez că tratatul de la Paris din 1920 acorde accesul echitabil la resurse naturale din uh, arhipelag tuturor semnatarilor. Norvegia și uh, Rusia doresc să monopolizeze uh, apele regiunii Svalbard. Vreau să vă adresez următoarea întrebare. Dat fiind că populațiile de pești cresc în această regiune, de ce se limitează contingentele la pește din, pentru statele terțe? Mulțumesc! Gracias, Mulțumesc, domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Există relații foarte bune între noi și Norvegia și ne interesează foarte mult experiența dumneavoastră. Dumneavoastră spuneați că aplicați cotele transferabile și că este un model care a dat rezultate foarte bune. Aveți garanții de anunțat? Puteți să ne spuneți care sunt aceste garanții și dacă aceste cote se aplică și la flota costieră și la flota artizanală, ca și la restul flotei. Apropo de aruncările mare, dumneavoastră spuneați că sunteți mulțumită de rezultatul uh, acestei interdicții. Problema este cum uh, gestionați produsele capturate și care nu fac parte din uh, pescuitul principal se rezolvă în momentul în care se ajunge la ne Am dorit niște detalii și mai am o întrebare drepturile sociale ale lucrătorilor care sunt uh, îmbarcat uh, pe ambarcaiuni norvegiene. Știm că există unii care consideră că drepturile sociale nu sunt recunoscute. Uh, ne puteți da niște informații din acest punct de vedere? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sanchez Presedo. Și foarte multe întrebări, foarte multe întrebări care au fost adresate doamnei ministru și îi dau acum cuvântul să răspundă așa cum consideră potrivit. Mulțumesc. Aveți cuvântul, doamna ministru. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate întrebările. Acestea acoperă o gamă largă de probleme și am să încep cu întrebările legate de modificările structurale care s-au uh, produs și ce s-a întâmplat cu pescarii care nu mai lucrează în domeniu. Eu m-am născut uh, într-o familie de pescari care se ocupau cu pescuitul artizanal. Aveam o, uh, un, o navă de aproape 10 metri, dar până la urmă Părinții mei au renunțat la pescuit și au înființat o fermă de acvacultură. Foarte uh, mulți pescari s-au uh, asociat pentru a obține o rentabilitate mai bună și astfel o siguranță mai uh, bună. Dacă vorbim despre pescarii ce activează cu nave de dimensiuni mici, aceștia uh, de obicei se grupează și ies în larg, chiar dacă au fiecare barca lui, cu una dintre ele. Există concepția greșită că pescuitul norvegian se face pe scară largă, dar nu este adevărat. Majoritatea navelor sunt nave de dimensiuni mici avem, uh, am repartizat uh, astfel concesiunile între navele de cursă lungă și navele care pescuiesc în apropierea uh, coastelor, astfel încât fiecare vas de pescuit, dacă doriți, are propria cotă. Pe urmă, interzicerea aruncărilor peste bord, dacă funcționează sau nu. Ei bine, vedem rezultatele. Se văd rezultatele și astfel am putut să creștem cotele. Mi s-au mai pus și alte întrebări, uh, de exemplu în legătură cu ce, am, uh, ce s-ar întâmpla cu uh, resursele noastre dacă am avea în continuare 17.000 de nave. Ei bine, sigur că resursele ar fi reduse dar din moment ce s-a apelat la metoda regrupării marinarilor și uh, s-a redus numărul navelor, rentabilitatea a crescut. Dacă am avea în continuare 17.000 de nave de pescuit, rentabilitatea ar uh, scădea. Alte întrebări? Domnul Davis întreba de ce interdicția de aruncare peste bord nu este respectată în proporție de 100%. Pescăriile mm, norvegiene sunt controlate. Uneori mai descoperim faptul că s-au uh, aruncat uh, capturi peste bord, se dau și uh, sancțiuni. Sigur că acest lucru se mai întâmplă, deși este ilegal, uh, am, au fost cazuri în care s-a întâmplat. Avem însă garda de coastă care efectuează controle, avem uh, și o, un sistem de urmărire electronică a navelor de pescuit, avem un jurnal de bord pentru capturi, controlul se efectuează în felul următor. Atunci când există capturi de specii uh, unice se efectuează controle punctuale. De exemplu, dacă știm că un anume vas pescuiește un anume, o anume specie, acel vas va fi controlat. Obiectivul nostru și mesajul cu care vin în fața dumneavoastră este că trebuie să uh, activăm în continuare pentru a obține respectarea în proporție de 100% a interdicției de aruncare peste bord a capturilor nedorită. Suntem în acest moment la 95, uh, 96 sau 97%, dar ne străduim ca să ajungem la 100% respectarea interdicției. În ceea ce privește capacitatea, am primit o întrebare în legătură cu acest lucru, cum se fac uh, controlele în diverse state membre și cum uh, evaluăm noi capacitatea. În cadrul flotei norvegiene există, de exemplu, grupuri care nu câștigă. E vorba de navele cele mai mici. Ele au o rentabilitate negativă, ceea ce înseamnă că cota pentru acel grup de nave este prea mică pentru ca toată lumea să câștige. Și aici aveți răspunsul. E clar că pentru acel grup uh, există o supracapacitate de pescuit și este uh, o modalitate simplă de a măsura capacitatea. Până la urmă, rentabilitatea, uh, își spune cuvântul? La ora actuală, rentabilitatea este un criteriu pe care îl aplicăm uh, în tot uh, lanțul, uh, începând cu pescuitul și până la comercializarea tuturor produselor maritime. Pentru că ne dorim să suprimăm subvențiile pentru pescari. Astfel vrem să dăm posibilitatea pescarilor să câștige din propria activitate. E foarte important acest lucru. E adevărat că avem și petrol în Norvegia, dar în ciuda acestor resurse nu suntem dispuși să plătim uh, pescarii care nu au uh, rezultate rentabile. Vrem să, ca pescarii să desfășoare o activitate din care să-și câștige existența obținând în același timp și o durabilitate crescută a sectorului pescuit. Dacă ne uităm la nordul uh, Norvegiei, acolo există foarte mult pescuit artizanal, dar uh, acești, uh, aceste <clears throat> cote de pescuit acordate pescarilor din nord nu pot fi vândute pescarilor din alte zone și în acest uh, mod am reușit să protejăm diversele flote și să protejăm repartiția geografică a cotelor. În nord se pescuiește mult în jurul coastei, pescuit artizanal, acolo de unde vin și eu. Avem foarte mulți uh, pescari cu nave sub 10 metri. Am luat această decizie politică, deci de a nu se putea transfera cotele între diverse grupuri. Și uh, încă o întrebare a deputatului Rodust. Gestiunea tuturor zonelor. Avem zone de acvacultură, avem zone de pescuit, costier. Cum facem? Ei bine, avem planuri de gestiune care acoperă toate aceste zone și asigură o coerență între uh, Uh, zone. Ținem cont de toate activitățile care se desfășoară în aceste zone, ținem cont chiar și de activitățile de extracție, uh, platformele marine și așa mai departe. Avem uh, companii petroliere în nord care vor să foreze mai mult, dar noi vrem să protejăm și interesele pescarilor și atunci trebuie să ajungem la un echilibru pentru a obține în egală măsură și uh, o dezvoltare uh, echilibrată în acele zone și date științifice. Datele științifice sunt de o mare importanță pentru a stabili care sunt uh, nevoile de pescuit în anumite zone. Ce facem uh, cu speciile nedorite? Uh, E eh, bine, trebuie să vă spun că tot peștele care este prins este adus la țărm, este debarcat. Nu exi- însă există și specii pentru care nu există cote. Majoritatea acestor eh, pești eh, vor ajunge pe piață, dar aceste specii nedorite se utilizează și pentru fabricarea făinii de pește aceste cantități nu sunt uh, calculate, la, uh, nu sunt adăugate la cota uh, pescarilor, dar sunt debarcate. Sigur, pescarii doresc să prindă peștele pentru care vor primi mai mulți bani. Dar de când am interzis aruncările peste bord, am declanșat și o, în paralel o dezvoltare tehnologică, adică am uh, limitat uh, dimensiunea ochiurilor plaselor și uh, am um, intervenit uh, în ceea ce privește echipamentul de pescuit, astfel încât să se prindă anumite specii cu anumite echipamente. Avem uh, o instituție de stat care se ocupă de inovații și chiar de uh, împrumuturi de, de credite pentru societățile de pescuit, care să le permită acestora să contribuie la cercetarea științifică. 1,6 miliarde de coroane, ceea ce înseamnă cam 200 de milioane de euro pe an, sunt destinați cercetării. Vorbesc de cercetare în ceea ce privește resursele de pescuit, dar și dezvoltarea tehnologică. Deci o treime din bugetul ministerului meu se îndreaptă către cercetare, pentru că e bine să avem date cât mai complete în legătură cu resursele pe care le avem la dispoziție. Există de asemenea un fond de cercetare pentru toate produsele marine. Există sprijinul statului pentru toți cei care exportă pește din Norvegia către alte uh, state aceste societăți plătesc și ele o contribuție la fondul de cercetare pentru a comanda um, date științifice din domeniul care îi interesează. Este un sistem care funcționează foarte bine, fondul funcționează foarte bine și cred că la nivelul Uniunii Europene există uh, foarte multe întreprinderi uh, mici și mijlocii care ar dori, dar nu își permit să aibă acces la datele, de, uh, datele științifice, datele, rezultatele cercetărilor. S-au mai pus întrebări în legătură cu Uh, zona Svalbard. Uh, guvernul nostru, ministrul de externe răspunde de această zonă, dar uh, gestiunea pescuitului ține de ministerul nostru. Sigur că avem un sistem de administrare pentru această zonă și acesta respectă acordurile internaționale și uh, contextul de suveranitate existent în această zonă. Există o comisie mixtă de pescuit împreună cu Rusia și Norvegia. pentru speciile căutate în această regiune. Eglefin. E vorba de eglefin în uh, special. Am uh, administrat stocurile de glefin împreună și în ceea ce privește codul, pescuitul tradițional de cod se desfășoară în continuare. Uniunea Europeană nu are o cotă proprie în legătură cu în ceea ce privește codul și Uh, vă rog să mă scuzați o secundă, trebuie să verific în uh, hârtii dacă regăsesc aici ideea. Am răspuns deja la întrebarea privind uh, cotele și repartizarea acestora între diverse grupuri, dar s-a pus și problema controlului și al, a colaborării. Controlul se face uh, mai ales în ceea ce privește aruncările peste bord, iar controlele de alte tipuri se fac în colaborare cu Uniunea Europeană. E vorba de pescuitul ilegal și în această privință am reușit să stopăm pescuitul în Marea Barents. Aici uh, Inițial se pescuiau în jur de 5.000 de tone, dar am reușit să stopăm acest uh, fenomen prin uh, colaborarea cu Uniunea Europeană. Și un element foarte important, uh, o contribuție foarte importantă, au avut o controlele capturilor sosite în porturile europene. Aș spune că colaborarea dintre noi a fost impecabilă. Pescuitul mixt acum. Sigur, e o provocare în uh, raport cu pescuitul uh, anumitor specii, mai ales în zona Skagerrak, acest lucru este o provocare. Aici, uh, în zona Skagerrak, avem cote pentru fiecare specie de pește debarcat. Fiecare pește are propria valoare, în afară de peștele de foarte mici dimensiuni. Dar în mod normal, acești pești de foarte mici dimensiuni nici nu sunt prinși pentru că se pescuiește selectiv, cu ochiuri de plase mari. Este important însă să avem cote care să corespundă realității. Vă dau un exemplu care poate nu e cel mai bun, dar care poate să ilustreze situația. Codul în Norvegia este una dintre speciile cele mai importante. Și dorim să pescuim stocurile de cod și încercăm să facem acest lucru cât mai aproape de coastă. Se pescuiește într-o anumită perioadă după care urmează în toamnă uh, pescuitul uh, de grăfin în toamnă. Încercăm să repartizăm uh, sezoanele de pescuit pe specii pe tot parcursul anului. Astfel încât să existe uh, cote în funcție de prețurile diverselor specii. Există cote care trebuie repartizate sau sub cote, dacă doriți să le spunem așa, care pot fi repartizate pe întreg uh, parcursul anului. Acest sistem funcționează pentru cod, dar și pentru alte specii care sunt capturate împreună cu codul. În legătură cu pescuitul artizanal, cum vă spuneam, în Norvegia există un număr mare de nave mici sau foarte mici și încercăm să apărăm și interesele acestora prin intermediul acțiunilor structurale pe care le întreprindem. Avem o divizare a flotei, avem măsuri structurale pentru navele de dimensiuni mici care pescuiesc în zone apropiate de coastă și mai avem acea uh, distribuție pe zone geografice despre care v-am mai vorbit. Cred că mai există întrebări pe care, la care nu am răspuns. A, în legătură cu macro, îmi amintesc să vă spun câteva cuvinte. E o problemă destul de importantă. Dar, cum spuneam și în introducerea mea, de mai mulți ani încoace am am construit, dacă putem spune așa, un stoc uh, puternic, un stoc uh, important de macro împreună cu Uniunea Europeană și acum putem să ne gândim la o creștere a cotei pentru Islanda și insulele Feroe, dar trebuie să ne gândim bine ce uh, cifre, ce cote acordăm, pentru că e vorba despre supraviețuirea speciei în aceste două zone economice. Parlamentul European se va ocupa de propunerea Comisiei În ceea ce privește sancțiunile pentru Islanda și insulele Feroe, noi în ultimii ani am aplicat interdicția de debarcare, de exemplu, în ultimii ani. Macroul capturat de Islanda sau insulele Feroe nu poate fi debarcat în Norvegia și acest lucru e foarte important pentru Islanda, pentru că Islanda astfel nu are acces pe o piață foarte uh, lucrativă. Pe noi, industria norvegiană plătește un preț destul de mare pentru că nu dispune de întreaga cantitate de pește pe care o poate procesa, dar trebuie să ne asumăm și consecințele acestor măsuri. Peștele care este prins în mod ilegal nu poate fi debarcat în Norvegia. Din partea noastră, asta presupune că sancțiunile comerciale trebuie să corespundă regulilor Organizației Mondiale a Comerțului. Dar, cum vă spuneam, interdicția debarcării acestui uh, macro uh, este deja uh, impusă. Pescarii norvegieni sunt Uh, disperați, ei nu știu cât va mai dura acest, uh, acest lucru și ne cer să rezolvăm problema. Însă, problema e foarte complicată pentru noi. Islanda și insulele uh, Feroe par um, să fie um, alte planete, pur și simplu atât de străine. Am discutat de multe ori cu autoritățile în aceste țări și aș vrea să vă pot spune că ajungem la o concluzie, la o soluție, însă nu pot să fac acest lucru deocamdată. Mă opresc aici. Mulțumesc, doamnă ministru. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc în numele Comisiei. Sperăm că ați contribuit cu experiența dumneavoastră la un schimb de opinii foarte plăcut am uh, avut un schimb de vederi cu un prieten cu foarte multă experiență în ceea ce privește gestiunea și conservarea resurselor de pescuit. Vă mulțumim pentru faptul că ați vorbit, uh, ați exprimat dorința de a contribui la reforma politicii comune de pescuit. Este o activitate importantă și cred că această reformă ambițioasă trebuie să fie cât mai comprehensivă și să contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și uh, Norvegia. Dumneavoastră aveți foarte multă experiență în ce privește aruncările mare și drepturile transferabile și după cum s-a văzut, uh, ați abordat teme care ne preocupă și vă mulțumim încă o dată pentru acest lucru și cred că trebuie să continuăm să colaborăm pentru a putea rezolva o problemă delicată care cere colaborarea și efortul tuturor și mai ales pentru a garanta durabilitatea și buna gestiune a acestui domeniu. Vă mulțumesc foarte mult și contăm pe colaborarea dumneavoastră. Știm cât de bine administrați lucrurile, produsele dumneavoastră sunt uh, foarte apreciate în Uniunea Europeană, deci de fiecare dată când doriți să reveniți, veți fi binevenite. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și bineînțeles o să-mi facă plăcere să revin în mijlocul dumneavoastră. Mulțumim, doamna ministru. Uh, Thank you. Continuamos con la... Să continuăm. Așteptăm să vină domnul Giovanni Lavia pentru punctul următor, 14 din ordinea de zi. Dar între timp a cerut cuvântul doamna Fraga. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Apropo de cele spuse de doamna ministru din Norvegia, bineînțeles, este o temă la care nu a răspuns și care sp- spun că este o chestie de relații um, externe. Problema Zvalmar uh, este o problemă adusă în discuție și domnul uh, Valesa și e vorba de tratatul de la Paris, este un schimb de note între Comisia Europeană și Norvegia și problema fundamentală care ne preocupă pe noi Uh, doamna ministru s-a scuzat că de fapt Comisia nu este semnatară a tratatului de la Paris, ceea ce e adevărat că cei care au fost semnatari au fost diverse state membre, dar este o chestiune nerezolvată de ani de zile, este o chestiune discriminatorie în care Norvegia tratează cu discriminare uh, Uniunea Europeană față de Groenlanda, Rusia și propria flotă. Deci Comisia Europeană, care se ocupă de această chestiune, uh, ar trebui să vină aici să ne explice cum putem rezolva această problemă, pentru că nu trebuie ca sectorul pescuitului să suporte o situație de discriminare, cum e recunoscută și de Comisia Europeană. Durează de ani de zile și este în detrimentul intereselor noastre. Deci la următoarea noastră reuniune ar trebui să invităm Comisia să ne spună Comisia Europeană cum se poate rezolva această problemă cu Norvegia. După cum vedeți, Norvegia nu ne dă niciun fel de explicație apropo de o situație discriminată. Muy bien, señora creo que... Mulțumesc foarte mult. O să facem acest lucru dacă dorește și Comisia să ne dea explicații. O să cerem explicații. Uh, îi urăm acum bun venit domnului Giovanni Lavia, care este raportor general pentru bugetul din 2013. S-a redactat uh, Proiectul general a fost votat în martie, iar acum domnul Avia pregătește uh, documentul pentru trialog, iar proiectul acesta de buget uh, vom începe și noi să discutăm pe marginea lui, iar Comisia va trebui să-și prezinte propunerea în luna mai. Uh, vreau să-i rog pe toți domnii și doamnele deputați să se gândească la ce proiecte posibile pilot ar dori să uh, prezinte sau să introducă în buget și apoi să îl informăm pe raportor. Nu-l văd pe raportorul nostru, domnul Rivelini, dar oricum domnul Rivelini este raportorul nostru pentru acest dosar. Iar acum îi dau cuvântul domnului Lavia ca să ne spună ce are de spus. Mm, mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați și dumneavoastră, procedura pentru adoptarea bugetului pentru 2013 a început prin adoptarea orientărilor generale de către plenară. Au reieșit teme prioritare creșterea și ocuparea forței de muncă și mai ales ocuparea forței de muncă tinere. Este foarte clar că bugetul din 2013 este ultimul din perspectiva financiară 2007-2013 și va fi deci un buget care se va concentra, care va concentra toate tensiunile trecutului, după cum știm. În ultimii ani, împreună cu Consiliul și Parlamentul, am avut oarecare dificultăți în a defini Uh, creditele uh, la plată. Este un uh, subiect care interesează foarte mult Consiliul, pentru că este vorba de plăți nete pentru statele membre, dar se pune problema și achitarea unor angajamente de plată asumate în anii trecuți. Domnul comisar Lewandowski s-a referit la cererile de plată care au sporit în ultimul timp și care se concentrează pe 16, care reprezintă 16 miliarde de euro la sfârșitul anilor. Și doar o parte din acești bani au fost rambursați. Deci conturile statelor membre ar trebui să fie lichidate în bugetul din 2012. Există o diferență importantă între angajamente și plăți și ar trebui să se rezolve acest lucru prin resursele noi în 2012 sau să fie raportat în bugetul din 2013, când vor fi foarte multe plăți de făcut cu puține resurse. Mâine dimineață, pe Comisarul Lewandowski va prezenta proiectul de buget uh, pentru 2013 și o să vedem atunci dacă se va formula o cerere din partea Comisiei uh, pentru uh, aceste credite de plăți mult mai importantă decât în anii trecuți și o să vedem care va fi alegerea strategică făcută de comisie apropo de aceste credite de plăți. Lucrul ăsta o să fie clar mâine și nu astăzi. Aș dori să-i rog pe colegii din Comisia de Pescuit să indice foarte clar care vor fi prioritățile dumneavoastră pentru sectorul pescuit în anul următor. Trebuie să știm foarte bine că ne vom confrunta cu dificultăți de plată, deci trebuie să indicați foarte clar care sunt prioritățile dumneavoastră care sunt elementele care vi se par mai importante din punct de vedere strategic. Dar dacă sunt uh, alte programe care nu sunt prioritate, prioritare sau care poate că n-au capacități uh, adecvate de a cheltui bani, ar trebui să se indice în uh, această perioadă de criză prioritățile negative ale bugetului. Cu alte cuvinte, ar trebui să reducem prioritățile în acest buget. Pe de altă parte, cum spunea domnul președinte, trebuie să ne gândim și la proiectele pilot, la mm, etapele de pregătire, la conciliere nu discutăm decât despre proiectele pilot care pot fi puse în aplicare. Așa că vom urma procedura pe care am folosit-o și anul trecut. Vom solicita comisiilor de specialitate să își prezinte proiectele pilot în luna mai, ca să le putem prezenta comisiei în iunie și să putem primi în iulie răspunsul privind aceste proiecte pilot. Este esențial să prezentăm numai proiecte care pot fi realizate. N-are rost să angajăm resurse care nu pot fi folosite în timpul acestui exercițiu bugetar. Deci vă rog să-mi prezentați clar prioritățile dumneavoastră, prioritățile care sunt importante pentru comisia dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Lavia. În primul rând, dau cuvântul raportorului pe această temă, domnul Rivelini, dacă doriți să luați cuvântul. Domnul Rivelini are cuvântul. mi Uh, îmi cer scuze că am întârziat. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Lavia pentru prezența la reuniunea noastră și pentru cooperarea foarte bună între comisia domniei sale, Comisia Buget și Comisia pentru Pescuit în ce privește discuțiile pe tema bugetului 2013. Aș dori, în primul rând, să subliniez importanța strategică a domeniului pescuitului, care contribuie la bunăstarea socioeconomică a economiilor costiere, la dezvoltarea locală, la păstrarea locurilor de muncă și la păstrarea mai multor activități economice în zona respectivă. Uh, pescuitul are o contribuție în ceea ce privește conservarea tradițiilor culturale locale. Cred că trebuie să menținem angajamentele, punând în aplicare proiecte specifice pentru coeziunea socială și pentru ocuparea forței de muncă. Trebuie de asemenea să arătăm care sunt prioritățile la nivel european și anume toate măsurile care ar putea să favorizeze cooperarea între pescari și oamenii de știință. În cadrul financiar 2007-2013 și în ajunul reformei politicii comune de pescuit, politica de pescuit și politica maritimă reunite au nevoie de susținere financiară consistentă și de orientări uh, generale bugetare foarte clare. Supracapacitatea flotei comunitare este un fenomen pe care îl constatăm de câțiva ani. Iar problema cea mai gravă cu care se confruntă uh, sectorul de pescuit în Europa este exact aceasta. Trebuie să menținem uh, susținerea socioeconomică pentru 2013, dar și diversificarea activităților. Trebuie de asemenea să favorizăm accesul tinerilor la uh, locuri de muncă în sectorul pescuit. Trebuie să susținem pescuitul familial, uh, artizanal și costier. Să susținem uh, sectorul pescuitului care se confruntă cu un deficit de gestiune, ceea ce are consecințe asupra ocupării forței de muncă. Trebuie să favorizăm ocuparea forței de muncă locale și să ajungem la uh, o țesătură, o structură socială care să fie ancorată în comunitățile locale. De asemenea, trebuie să susținem uh, cultura tradițională, susținând cercetarea și în acest domeniu. Trebuie să susținem investițiile în noile tehnologii înainte de a pune la punct noile fonduri. Trebuie de asemenea să contribuim la modernizarea flotei, să îmbunătățim normele de siguranță la bord, condițiile de muncă, condițiile de igienă și calitatea vieții și calitatea condițiilor de a păstra peștele la bordul navei pentru a putea evita capturile întâmplătoare și impactul asupra mediului. Politica comună de pescuit trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor din Europa 2020 și să contribuie și la realizarea unei economii europene inteligente, durabile, cu un nivel ridicat al ocupării forței de muncă. Deci trebuie să accentuăm competitivitatea și durabilitatea sectorului pescuitului. Pentru asta e nevoie de finanțare, de o finanțare semnificativă și facem apel la comisie. Mulțumesc, doamna Fraga. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului Lavia pentru mine, principala preocupare este cea a creditelor de plată. Domnul comisar Lewandowski spunea că nu sunt bani și fără bani și fără a plăti la o finalul unei perioade de programare se creează o problemă. Restul sunt probleme minore, dar aș vrea să vă pun o întrebare. Toate politice vor fi tratate de, în același fel, fel în ceea ce privește reducerea crederilor de, uh, de plată, pescuitul nu e același lucru ca agricultura. La început era cât era bumbacul în agricultură, acum nu mai știu cât este vorbim, ne aflăm în fața unei reforme a politicii comune de pescuit și aș vrea să știu dacă reducerea posibilă a creditelor de plăți va fi aceeași pentru toată lumea. Aș vrea ca unele politici, cum e politica de pescuit, care are o parte minimă din buget și care se confruntă cu o reformă dură, care va avea un impact asupra noi perspective financiare în care probabil vom avea mai puțin bani pentru că este inclusă și politica maritimă integrată, aș dori ca tema aceasta să fie o temă prioritară pe lângă alte temă. E o problemă Uh, de discriminare pozitivă pentru pescuit pe această temă. Mulțumesc, domnule raportor. Mulțumesc, doamna Fraga, doamna Rodost. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Fraga. Pe 8 iunie 2012 am adoptat o rezoluție că bugetul trebuie să fie sporit cu cel puțin 5%. Vom trece printr-o reformă curajoasă care va afecta uh, modul de viață al pescarilor. Nu putem să-i lăsăm singuri. Trebuie ca banii aceștia să ajungă la pescari. Avem nevoie de ei. Vreau de asemenea să mă mai refer la un alt punct și anume faptul că uh, în curând va deveni și Croația membra Uniunii Europene, este o țară costieră, deci și Croația va cere bani. Și nu să putem să facem toate aceste lucruri cu mai puțin bani. Așa că insist să cerem o sporire a bugetului și nu o diminuare a bugetului. Mulțumesc! Domnul Antinoro are acum cuvântul în încheierea acestui prim tur. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, sunt de acord cu cele spuse de Carmen Fraga și cu cele spuse de doamna Rodus. Cred că a spus foarte bine ce a spus. Procedura pe care trebuie să ne concentrăm este cea de explicată. Giovanni, uh, avem oarecum bănuiala că uh, pescuitul Uh, va fi văduvit uh, în buget uh, și aproape sigur se va întâmpla acest lucru. Tu te ocupi de buget, dar ești o persoană care se pricepe la agricultură și pe față și pe dos. Și ne vom găsi într-o situație în care pescarii o să privească Uniunea Europeană cu neîncredere, cu și o să le cerem uh, să facă și mai multe sacrificii cu noua politică comună de pescuit. Nu știu dacă reducerile, alte noi reduceri, uh, nu ne vor face pe toți să devenim dușmanii domeniului pescuitului. Nu ai fost aici când a vorbit doamna ministru din Norvegia, dar a, nu a răspuns la câteva întrebări puse de doamna Fraga legate de niște acorduri internaționale, dar a prezentat o imagine satisfăcătoare a pescuitului în Norvegia. De ce? Pentru că de-a lungul anilor au, fost, au pus în aplicare mai multe politici în Norvegia. Au uh, redus capitalul uman, au redus numărul de lucrători, de la 7.000 la 6.000. Cum au reușit să facă acest lucru? Pentru că au pus la punct o politică rațională și, dacă am înțeles noi, uh, au diversificat și acvacultura foarte mult. Știți că la noi există acvacultură, că politica comună de pescuit va avea programe pentru acvacultură, dar e nevoie uh, de bani pentru diversificare. Deci vrem să te rugăm să te concentrezi așa cum trebuie asupra pescuitului și să te asiguri că nu suntem aici fratele sărac la buget, ci că trebuie să le răspundem pescarilor de acasă. Mulțumesc! Mi permetto di fare preliminarmente... Mulțumesc! De la bun început vreau să vă spun că există o diferență între cadrul financiar multianual și bugetul pe 2013. În ceea ce privește noul cadru financiar multianual, um, știți că Parlamentul are un rol marginal mai degrabă, pentru că statele membre um, sunt cele care trebuie să ajungă la un acord în unanimitate și Parlamentul trebuie doar să spună da sau nu nu știu, uh, nu avem uh, un rol foarte puternic în uh, condurarea cadrului financiar multianual. Comisia jurii a făcut o propunere și a solicitat o creștere de 5% a bugetului, bugetului european, diversificând și sursele acestor fonduri, ca să depindă mai puțin de statele membre. Deci s-a cerut o consolidare Uh, bugetului european. În anumite domenii ale politicilor um, am văzut că fondurile au fost înghețate. În alte domenii fondurile au scăzut puțin sau au crescut puțin. Dar nu am intrat um, în detaliile propunerii Comisiei uh, Comisiei Sure. așteptăm să vedem perspectivele financiare de după 2014. Dar deocamdată suntem în uh, cadrul financiar multianual vechi în 2013 și avem uh, programarea financiară care prevede previziuni pentru fiecare linie bugetară și pentru uh, resurse cu limite superioare pentru fiecare linie bugetară și în acest cadru acționăm. Avem o dificultate cu problema um, alocărilor de plată, creditorilor de plată. De ce? Pentru că până acum am făcut o uh, distinție între angajamente și plăți. Adesea angajamentele erau substanțial uh, mai mari, mai ample decât uh, plățile. Acum avem uh, foarte multe resurse, acel rest uh, ce trebuie să fie uh, lichidat, ralul, uh, și sumele pe care va trebui să le și uh, decontăm, care au depășit peste 200 de, mil- de miliarde de euro. Avem această povară pe umeri și până la urmă va trebui să o și plătim. Va trebui să și plătim această sumă. De aceea am cerut comisiei să acorde o atenție deosebită cerințelor uh, de, uh, cheltui, de cheltuială. Mâine la 8 dimineață, Colegiul Comisarilor va adopta uh, propunerea Comisiei pentru bugetul 2013 și uh, bănuim că propunerea va fi una dură, îndrăzneață în ceea ce privește plățile și se va face apel la statele membre să, um, să facă plățile uh, mai într-o măsură mai mare decât în anii trecut, pentru că va trebui să se țină cont și de sumele neplătite până acum. În privința angajamentelor va trebui să mai așteptăm. Uh, Trebuie să așteptăm până mâine dimineață, pentru că uh, acum toată lumea are uh, mintea plină de așteptări. Nu putem uh, să penalizăm pe politica de pescuit, bineînțeles. În privința resurselor, așa cum spunea doamna Fraga, uh, suntem uh, fratele sărac al uh, politicii uh, agricole comune. Suntem vioara a doua dar, până la urmă, mii de cetățeni europeni depind de acest uh, domeniu. E o profesie foarte dificilă și regulile europene, în special cele uh, care uh, guvernează Mediterana, sunt foarte stricte și foarte greu de respectat. De aceea trebuie să precizăm că e vorba de un sector foarte important în care trebuie să intervenim. În avizul pe care îl va, îl va elabora domnul Rivelini, v-aș ruga să fiți cât se poate de specific atunci când stabiliți prioritățile importante pentru comisia noastră. Nu am vorbit despre proiectele anterioare, dar încă o dată vă rog, vă îndemn să vă elaborați propunerea în timp util, pentru ca ea să fie transmisă Comisiei pentru o evaluare a viabilității sale, pentru a evita ceea ce s-a mai întâmplat în anii trecuți, și anume că uh, la sfârșit am alocat anumite resurse pentru proiecte pilot care n-au mai ajuns să fie implementate pentru că nu erau viabile. Trebuie să evităm astfel de situații pe viitor. Pentru că dacă strângem uh, cureaua, trebuie să folosim în mod uh, cât mai eficient resursele puține de care dispunem. Deci până la sfârșitul lui mai trebuie să venim cu propuneri și apoi să uh, stabilim calendarul. Mulțumesc, doamna Fraga. Mai aveți? Nu e corect să vorbim despre bugetul acesta pentru anul viitor, ci de cadru financiar. De ce Comisia de Buget nu dorește să dea cifre concrete pentru diverse politici? După părerea mea, cadrul financiar nu pasă absolut deloc. Mă interesează politica de pescuit și nu-mi spune nimeni care sunt cifrele, pentru că nu se vor negocieri pe politice. Mie, ca membra Comisiei de Pescuit, mă interesează ce anume voi avea la această comisie și de ce Comisia de Buget nu dorește să facă clar o defalcare a sumelor pe politici, pentru că eu nu înțeleg absolut deloc cum stau lucrurile. Domnul Avia. Credo che all'interno della Commissione Bilancio ci sono delle posizioni în bugetul, în Comisia pentru Buget există puncte de vedere diferite pentru că Până acum nu am elaborat niciun raport în legătură cu um, CFM-ul. Avem o dezbatere la Comisia pentru Bugete și, după cum știți, există opinii diferite în funcție de grupurile politice. Anumite persoane uh, susțin că ar trebui să existe o subdiviziune și că fiecare uh, domeniu al politicii ar trebui să aibă cifra sa și alte persoane care uh, doresc să discute doar um, uh, aspectele generale, fără să intre în detaliile legate de cifre. La astăzi, la Consiliul de Afaceri Generale, se uh, analizează declarațiile financiare pentru uh, politica de coeziune și pentru PAC, două um, zone de uh, cheltuieli foarte importante. În cazul acestei discuții, pentru că se vorbește despre CFM-ul 2014-2020, se discută fără cifre. Dacă cauți cifrele, vezi numai X-uri. Încă se uh, poate discuții foarte generale. Uh, la momentul de față. Să vedem ce se întâmplă astăzi la Consiliul de Afaceri Generale și să vedem dacă se schimbă puțin uh, optica. E posibil ca discuțiile să, um, să se accelereze sau să um, se încetinească. Nu știm când va fi stabilit noul uh, cadru financiar multianual. Dacă acesta nu este adoptat în timp util, Ca urmare a acordului interinstituțional, um, bugetul pe 2013 va fi um, uh, majorat în fiecare an pentru a ține cont de inflație. Deci, uh, practic, bugetul pe 2013 va fi transferat pe anii următori. De aceea e atât de important acest buget pe 2013. Trebuie să ne asigurăm că resursele sunt alocate cât se poate de eficient, pentru că ea le va fi fundația pentru motorul CFM. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Giovanni! Dezbaterea este uriașă, cum spunea și Giovanni, pentru că Comisia de Buget nu uh, ne spune exact care sunt cifrele legate de această chestiune. Ni para eso. Seguimos con el orden del día. Să continuăm, să trecem la punctul nou acum, așa cum vorbeam ieri, este modificarea regulamentului privind uh, planul de recuperare multianual pentru tonul roșu din Atlantic și din Mediterană. În decembrie am votat raportul în comisie. Raportorul trebuia să negocieze cu Consiliul. Au avut loc uh, mai multe trialoguri, unul pe 11 aprilie. S-a ajuns la un compromis cu Comisia și Consiliu pentru a trece la adoptarea în primă lectură. A fost un compromis uh, la, a, pe tot textul privind uh, actele de punere în aplicare și al doilea trialog, Consiliul a prezentat o propunere pe marginea acestor trei articole, iar cele trei instituții sunt de acord uh, ca textul legislativ să fie însoțit de o declarație a celor trei instituții. Juriștii lingviștii au prezentat, au pregătit uh, un text și dacă astăzi ratificăm acordul și rezultatul negocierilor, textul acesta va putea fi discutat în sesiunea plenară din mai S-au făcut toate diligențele necesare, deci ar fi important să fim de acord înainte de a se aproba. Marța trecută, Comisia, ă, Consiliul, va trimis tuturor documentul specificând că dacă va fi aprobat de către Parlament, transpunerea normelor va fi aprobată. Deci, și astăzi trebuie să vedem dacă textul acesta poate fi un text pe care să-l aprobăm în primă lectură sau nu. Bun. Să vedem dacă suntem de acord sau nu și să vedem, a, altfel o să vedem ce se spune. Domnul Romeva, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați facilitat uh, foarte mult uh, activitatea, ați rezumat foarte bine situația. Vreau să vă reamintesc că acest regulament, când am început să-l discutăm, era o chestiune foarte tehnică, iar în conținut am ajuns la un acord rapid între instituții, apoi la un dezacord, cum ați explicat și dumneavoastră, apropo de trei puncte specifice care se referă la actele uh, de punere în aplicare. În procesul acesta, cele trei instituții s-au apropiat plecând de la punctul inițial al Consiliului și eh, dezacordul de care ne-am eh, lovit, Comisia și Parlamentul și Consiliul s-au străduit foarte mult și vreau să mulțumesc președinției daneze pentru eforturile sale de a găsi un compromis rezonabil. Comisia a facilitat discuția, iar Parlamentul, eh, vă aduceți aminte, am votat în Comisia de Pescuit poziția noastră. În primul rând să nu aprobăm poziția inițială a Consiliului. Poziția a fost modificată într-un fel sau altul din... și Consiliul a acceptat unele propuneri și Comisia le-a acceptat de asemenea și sper să fie ratificat tot pachetul. Sunt uh, niște chestiuni importante, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că uh, urmează să înceapă sezonul de pescuit și ar fi foarte important ca regulamentul acesta să intre în vigoare și să fie pus în aplicare. Apoi uh, este foarte important încă un element să aceste declarații adăugate care n-au uh, valoare juridică obligatorie, dar care prezintă pozițiile instituțiilor și care se referă la faptul că acest acord se leagă exact uh, de, de chestiunea discutată și că e vorba de chestiuni care nu vor fi repetate în alte negocieri. Propunerea mea ca raportor este următoare, dată fiind situația să supunem acest pachet la vot. Dacă suntem de acord, atunci o să le aprobăm și atunci uh, avem, autorizăm instituțiile pertinente să adopte acest regulament. Aceasta este propunerea pe care am făcut-o eu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Fraga. Evident că sunt de acord cu, cu compromisul acesta final și uh, Vreau să spun că amânările sunt din vina Parlamentului, dar e bine că s-a găsit o soluție. Eu nu înțeleg însă declarația Comisiei Europene privind actele de punere în aplicare. Eu tot nu înțeleg declarația asta. Dacă am acceptat că pot fi acte de punere în aplicare și serviciile juridice au fost de acord că pot fi acte de punere în aplicare, atunci nu înțeleg declarația Comisiei. Nu am acceptat o situație de fapt, poate fi un precedent. Ori nu acceptăm nimic și atunci ar să fie ilegal. Deci nu înțeleg care este sensul declarației Comisiei. Deci, declarațiile, sigur că nu au forță juridică obligatorie, dar eu nu sunt de acord cu conținutul declarației Comisiei. Mi se pare că există o contradicție. Nu înțeleg, mi se pare absurd, dar neavând forță juridică obligatorie, asta e. Chiar, pentru, chiar dacă nu sunt de acord cu conținutul acestei declarații, nu mă voi opune. Fiecare instituție poate să-și dea propria sa declarație, asta este. Pentru motivele pentru care le-am ex pentru explicate, nu sunt de acord. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Garcia Iero. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu vreau să spun că vom susține propunerea făcută de raportor, dar am o îndoială și anume sunt câteva chestiuni de natură juridică, de interpretare juridică. Comisia face un efort să rezolve lucrurile cu Comisia de Pescuit și nu trebuie să travestim competența noastră. Uh, cu alte cuvinte, sunt de acord cu cele spuse de doamna Carmen Fraga, pentru că în cazul meu, ca și în cazul celorlalți, pentru a facilita situația, trebuie să se clarifice această chestiune. Aș vrea să obținem această informație. Mulțumesc. Consiliul și Comisia pot să aibă o, politice, o poziție juridică de ofer, diferită de a noastră. Cred că e foarte clar, domnul Romeva. Vreți să discutați ceva? E clară poziția Comisiei, așa încât Comisia noastră, în mod expres, înțelege că susține dezbaterea în prima lectură cu declarațiile acelea care ar putea să dea naștere unor discuții. Mai sunt și alte întrebări? Nu are rost să-l supunem la vot, pentru că prin unanimitate este aprobat. Mulțumesc foarte mult pentru efortul făcut de dumneavoastră să trecem la nouă bis pe care l-am lăsat de ieri, dispoziții generale privind fondul european este vorba de regulamentul 1083 din 2006 și dăm cuvântul raportorului ca să ne prezinte și apoi o să-i dau cuvântul și domnului Beset. Deci, în primul rând, comisia care să ne prezinte regulamentul. Comisia, aveți cuvântul. Rachel Angry from Mulțumesc foarte mult, mă numesc Rachel Angry de la DG Regio. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați invitat comisia să um, participe la reuniunea dumneavoastră. Să vă spun care au fost obiectivele noastre când am pregătit această propunere de reformă pentru 2014-2020. Ne-am bazat pe cinci principii cheie, care se aplică uh, tuturor uh, celor cinci fonduri uh, vizate de um, regulamentul privind resursele comune. Vrem să ne concentrăm pe rezultate, să ne concentrăm, să consolidăm parteneriatele simpli și simplificarea modului în care se pun în aplicare. Voi uh, discuta fiecare principiu în parte. Primul principiu, așadar, că toate politicile europene și programele de finanțare, inclusiv cele din uh, cadrul financiar, state, cadrul comun strategic, trebuie să uh, contribuie la realizarea Europei 2020 Regulamentul comun uh, stabilește 11 obiective tematice, conform cărora toate uh, uh, investițiilor vor trebui să fie făcute. Toate um, aceste investiții vor trebui să fie asigurate printr-o abordare strategică și la nivel uh, național prin cadrul unui uh, contract de uh, parteneriat. Programele din cadrul fondurilor separate vor um, fi derulate la nivel național și regional și vor trebui să stabilească cum participe la Europa 2020. Condiționalitățile ex-ante vor asigura că factorii, factorii de succes la acestor investiții sunt, există, că nu există obstacole legislative sau instituționale și că nu există um, obstacole în, politic, uh, în politici care să împiedice realizarea lor. Trebuie să ne asigurăm că se respectă regulile de guvernanță economică europeană și uh, condiționalitățile macroeconomice. Principiul numărul 2 este concentrarea tematică. Am fost uh, criticați în trecut pentru că uh, încercăm să uh, facem prea multe lucruri deodată, că ne risipim uh, eforturile în prea multe direcții. Am dorit să concentrăm așadar uh, fondurile din cadrul strategic pentru a atinge cât mai multe obiective cu impactul cel mai mare și valoarea adăugată maxim. Acest lucru se face prin regulamentul cu prevederile comune, prin cele 11 obiective tematice, pe de o parte, și de asemenea, prin uh, regulile uh, specifice fiecărui fond privind concentrarea tematică, al treilea principiu, trebuie să ne concentrăm mai mult pe rezultate în viitor, trebuie să ne concentrăm pe realizarea lor, pe atingerea obiectivelor și pe monitorizare și raportare. Trebuie ca contribuabilul european să știe ce se realizează prin aceste fonduri. Regulamentul privind dispozițiile comune uh, stabilește și un cadru de performanță care include o revizuire periodică a programului și instituirea de stimulente de 5%, uh, de 5% pe fond și pe stat membru. Um, se stabilesc și reguli comune pentru monitorizare, pentru monitorizare și evaluare. E vorba, de exemplu, de uh, compoziția, componența Comisiei de Monitorizare, de modul în care ea uh, își desfășoară atribuțiile Regulile uh, specifice fiecărui fond furnizează informații în funcție de fiecare fond, desigur. Principiul 4, consolidarea parteneriatelor. Din experiența noastră și conform evaluărilor noastre am ajuns la concluzia că parteneriatul puternic și activ este uh, esențial pentru realizarea Europei 2020. Acesta este un uh, nivel specific de guvernanță, guvernanță uh, la mai multe niveluri și are uh, actori importanți. Articolul 5 al regulamentului comun se numește, prin urmare, um, parteneriatul și guvernanța la mai multe niveluri. Acest lucru arată că guvernanța trebuie să fie implementată în um, toate, la toate etapele, include și un act delegat și un cod de conduită în care este inclus și uh, Parlamentul European și o um, întâlnire la nivel înalt a tuturor partenerilor. În sfârșit, principiul 5, uh, simplificarea realizării, după cum știți, nu e vorba de o problemă crucială doar pentru noi, ci și uh, pentru toate propunerile din cadrul CFP pentru următoarea perioadă. Este nevoie de simplicitate, de simplificare pentru a reduce costurile și pentru uh, a reduce arieratele. De aceea acest regulament armonizează mai multe reguli din uh, cadrul fondurilor, din uh, cadrul strategic uh, comun. E vorba de fonduri precum Farnet, de instrumente financiare, asistență tehnică, operațiuni care generează venit, reguli privind eligibilitatea um, și angajamentele. Deci cele cinci seturi de cele cinci grupuri de reguli au fost uh, incluse în măsura în care a fost posibil într-un singur regulament, astfel încât uh, nu va trebui să uh, trecem, să schimbăm regulile. Am, ne-am asigurat că asigurăm și simplificarea prin principiul general al proporționalității, să se reduce astfel povara administrativă. Am încercat să asigurăm uh, cât mai multă certitudine juridică pentru că am introdus uh, reguli mai clare și raportare periodică. După cum știți, aceste uh, propuneri sunt acum discutate în Consiliu și în Parlament și se pare că sunt susținute de mai multe părți implicate. Deci concentrarea și realizarea obiectivelor Europa 2020 se concentrează pe rezultate și pe simplificare. Comisia țin contează pe dumneavoastră și pe susținerea dumneavoastră pentru atingerea acestor obiective. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim doamnei de la Gigio și acum are cuvântul reprezentantul Digi Mare. Thank you very much, Chairman. I... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nu am pregătit o prezentare pentru că nu ni s-a cerut să detaliem uh, regulile specifice fiecărui fond, așa încât voi face doar o prezentare generală a uh, prevederilor comune. Regulamentul uh, specific fiecărui fond stabilește reguli specifice pentru cadrul financiar multianual și, desigur, pentru fiecare obiectiv tematic menționat în regulamentul privind prevederile comune. Acestea au fost uh, traduse în obiective specifice ale Uniunii pentru uh, CFM, care se regăsesc în articolul 6 al regulamentului CFM. Vă stau uh, la dispoziție pentru întrebări, dacă aveți. Mulțumesc, domnul Besset. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, au spus reprezentantele Comisiei și de gemare, acest document uh, amplu care ne-a fost transmis nu uh, vizează în mod specific sectorul pescuitului. E vorba de un regulament care stabilește dispoziții comune pentru cinci fonduri europene. E vorba de un instrument general în care noi uh, nu ne putem uh, pronunța în calitate de Comisie pentru Pescuit. E vorba de o discuție care se poartă la Comisia Regii, la Comisia pentru Dezvoltare Regională. Nu trebuie să uh, purtăm dezbațiile greșite în acest for. În acest document nu se discută despre un nou fond european pentru afacerile maritime. Noul FEAMP va, va înlocui FEMP-ul, dar e vorba de discuția uh, pe baza raportului domnului Alan Cadec. Avizul nostru, pe care vi-l voi uh, propune sub forma unui amendament, opinia noastră, așadar, are ca scop identificarea în cadrul acestor dispoziții comune uh, a elementelor care se referă în mod specific sectorului pescuitului, pentru ca acest mecanism general să nu uh, penalizeze sectorul pescuitului, ci din contră să uh, îi aducă beneficii. Cu toate, acestea, doream să fac trei uh, observații foarte scurte în legătură cu acest nou regulament. Trei comentarii care cred eu că arată lucrurile care sunt uh, bune uh, și care duc la o îmbunătățire a politicii europene. În primul rând, uh, se observă o incontestabilă dorință de armonizare și de mai multă coerență într-o abordare integrată care include fonduri diferite. În acest nou regulament nu se intenționează subvenționarea pe sector a chestiunilor uh, independente, autonome, ci uh, se încearcă identificarea obiectivelor comune, cele cinci, cărora li se vor uh, aplica subvenții, desigur, alocate fiecărui sector și discipline. Această armonizare este un factor pozitiv și la fel este și această dorință de a introduce condiționalități suplimentare în privința obiectivelor politice ale politicilor europene, în special în uh, ce privește durabilitatea resurselor, problemelor de mediu și uh, chestiunilor legate de uh, conservarea biodiversității. Uh, al treilea pas înainte este reprezentat de o aprofundare și o, de, o îmbunătățire a abordării teritoriale, a regionalizării și a consolidării, consolidării rolului uh, autorităților locale. Aceste chestiuni uh, sunt foarte importante um, și au ieșit în evidență în acest raport voluminos și merg uh, pe calea cea bună. Există însă o problemă politică, nu știu dacă va fi discutată ea aici, în comisia noastră, dar cred că este importantă Uh, ea va fi dezbătută pe fond în uh, Comisia Regii. E vorba de problema condiționalității macroeconomice, articolul 21 al uh, acestui regulament. Această condiționalitate care ar impune regiunilor să se conformeze unei discipline bugetare stricte și dacă nu se riscă tăierea fondurilor regionale. Aceasta este o um, problemă politică pe care nu o voi aborda aici, dar vreau doar să o semnalez. În legătură cu uh, sectorul uh, pescuitului, eu personal nu am uh, identificat în acest nou regulament vreun obstacol nou sau uh, pași înapoi față de obiectivele noastre. Principiile mari ale acestui nou regulament, cele cinci, sunt compatibile, dar uh, favorizează mai degrabă înființarea unei noi politici comune a pescuitului. Trei puncte specifice voi menționa totuși, pentru că ele vor face și obiectul amendamentelor pe care le voi depune. În primul rând, se uh, dorește aplicarea mai amplă a principiului uh, proporționalității pentru eligibilitatea și pentru uh, um, desfășurarea de fonduri, uh, simplificând uh, regula principiului proporționalității astfel încât el să poată fi aplicat și în funcție de fiecare beneficiar pe măsura fiecăruia. În sectorul pescuitului, structurile mici, întreprinderile mici sunt foarte numeroase și uh, Trebuie ca acest uh, principiu al proporționalității să fie simplificat pentru um, ca ele să aibă acces mai bun uh, la fonduri, deci să se permită accesul IMM-urilor la fondurile de pescuit. Al doilea uh, amendament, obiectul amendamentului mele va fi consolidarea angajamentului autorităților locale și regi- regionale um, uh, în aplicarea fondurilor. Al treilea uh, obiectiv este dorința de a sprijini mai mult ideea condiționalității exante. Condițiile care trebuie să fie îndeplinite în prealabil, permițând sectorului pescuitului să impună mai ferm statelor și regiunilor să îmbunătățească colectarea și transmisia, transmiterea de informații. Uh, Uh, pentru că astfel uh, se vor uh, atinge mai ușor obiectivele de durabilitate. Aceste amendamente vi le voi transmite în curând, în plus pentru a aduce contribuția mea la propunerea comisiei. Mulțumesc, doamna Patrau. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dadas muito detalhadas e bastante claras. Doresc să mulțumesc um, Comisiei și raportorului pentru explicații. Au fost foarte clare, știm exact despre ce este vorba. Doream să fac câteva comentarii în legătură cu um, acest document. În primul rând, toate avantajele pe care le-a descris raportorul sunt uh, foarte clare în propunerea care ne-a fost transmisă. Cu toate acestea, am um, câteva subiecte care mă îngrijorează, mă preocupă. Propunerea comisiei și metodele de lucru ale comisiei încearcă să asigure uh, că autoritățile locale au mai multă autoritate și că abordează fondurile uh, din, uh, din punct de vedere al rezultatelor. Dar acest lucru trebuie să fie uh, discutat mai degrabă în funcție de comunități și nu în funcție de sectoare. Pe hârtie toate arată foarte bine, dar eu mă gândesc că metoda de lucru poate nu e cea mai potrivită. Ideea este că există personal administrativ care înțelege cum uh, funcționează fondurile și cum uh, se poate profita la maxim de ele. Acest lucru este absolut esențial. E nevoie de, o, uh, de manager foarte buni care să asigure o bună gestionare, pentru că altfel, fără o bună gestionare a fondurilor, vom avea o problemă a calității în special dacă vom, discut, vom uh, lucra cu fondurile în noua lor formă. Aceasta, desigur, este răspunderea statelor membre. Unele state membre uh, mai au cale lungă de parcurs până să ajungă uh, la starea în care vor avea o administrație care să funcționeze bine și care să permite fondurilor să funcționeze bine. Această formulă va fi mai potrivită pentru statele din Nord, care au deja structuri administrative foarte bune. Pentru ele va fi mai ușor uh, decât pentru țările din Sud, precum uh, țara mea. Următoarea problemă pe care doresc să o semnalez uh, e legată de contractele de parteneriat care trebuie să fie să intre în vigoare până la sfârșitul 2013. E vorba de proiecte care se vor derula din 2014 în 2020. Avem uh, un calendar destul de strâns pentru că trebuie să se aplice pentru fonduri care vor dura, se vor dura până în 2020. Nu există suficient timp uh, la dispoziție pentru a se adopta, adapta la noile surse de finanțare, la noua administrație. Deci pentru a-și uh, realiza proiectele conform noilor reguli, actorii vor avea nevoie de ceva mai mult timp pentru a putea participa, pentru a putea profita de această nouă regionalizare. Dacă dorim să înființăm totul până în 2013, pur și simplu cred că uh, ne uh, stabilim termene prea, strânse care, prea strânse care nu sunt uh, realiste. Mai ales că e vorba de o perioadă lungă, până în 2020. Mai am și alte chestiuni care mă preocupă un aspect legat de activitățile noastre în Comisia de Pescuit. Uh, noul uh, fond uh, european maritim și pentru pescuit, de exemplu. În anumite state, ministerele de pescuit au fuzionat cu ministerele agriculturii și există, există îngrijorarea că agricultura va estompa uh, sectorul pescuitului și că va absorbi toate fondurile, uh, inclusiv cele pentru pescuit. Acest lucru există, această problemă există în statele membre care și-au organizat astfel ministerele. Agricultura riscă să uh, eclipseze sectorul pescuitului și în ultimă instanță vom constata că fondurile sunt și mai puțin folosite decât sunt la ora actuală. În propunerea comisiei se descrie la un anumit uh, moment uh, o metodă identică de funcționare a sectorilor uh, pescu- pentru pescuit și a sectorului agricol și sectorului pescuitului. Nu găsesc exact acel paragraf, dar la un moment dat se face o paralelă între fondul agricol și fondul pentru pescuit. Și se sugerează că fondul pentru pescuit ar putea funcționa în mod identic uh, cu fondul agricol. Încă o dată, cred că riscăm să ajungem în situația în care agricultura să mm, prevaleze uh, față de pescuit, pentru că metodele folosite pentru sectorul agricol pur și simplu nu pot fi aplicate în sectorul pescuitului. De aceea, cred că trebuie să discutăm aceste subiecte și uh, să le rezolvăm într-un fel sau altul. Voi uh, profita de această ocazie pentru a mă adresa direct raportorului, uh, pentru um, a um, aborda problemele în detaliu. Când am documentul, voi spun exact despre ce uh, este vorba. Problemele principale cu fondul pentru pescuit, uh, sunt că trebuie să asigurăm, uh, să garantăm fonduri pentru uh, sectorul pescuitului și trebuie să folosim metodologia corectă care nu permite agriculturii care deja are propriile sale uh, metode să nu înghită fondurile pentru pescuit. Acum că avem uh, mai multe legături între fonduri, cred că deschidem uh, cutia Pandorei, uh, ne expunem la anumite riscuri. Un sector poate înghiți fondurile din alt sector și cred că prescritul este... Patra Neves. Mulțumesc! Tack så mycket. Eh, jag är ju ersättare i det här utskottet och ordinarie i eh, utskottet för regional utveckling. Eu uh, sunt uh, membru suplant în această comisie. De obicei mă uh, activez în Comisia pentru Afaceri Externe. Dar salutăm și noi propunerea aceasta. Este o idee bună să avem aceleași reguli pentru toate fondurile. Toată activitatea noastră în cadrul Uniunii Europene ar trebui uh, să se îndrepte către îndeplinirea unor obiective pe termen lung, precum strategia Europa 2020. Se vorbește foarte mult de asemenea despre condițiile specifice care ar trebui îndeplinite în fiecare domeniu. Se vorbește despre o abordare generală, dar cred că ar trebui să ne concentrăm uh, aici doar asupra acelor aspecte care influențează domeniul pescuitului. Trebuie să acordăm atenție fiecărui uh, sector în parte și eu de-abia aștept să văd ce crede Comisia despre ideea că politica de pescuit trebuie gestionată la nivel regional. Această idee este o parte centrală a avizului pe care tocmai l-am uh, adoptat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Beset, în final. Pardon. Euh, très rapidement, euh, euh, j'entends bien. Da, foarte pe scurt, înțeleg uh, neliniștila doamnei Neves, uh, voi uh, încerca să mă gândesc la aceste lucruri, mai ales ideea legată de calendarul foarte, foarte strâns, care mi se pare o idee demnă de uh, menționat. Uh, și, de asemenea, posibila confundare a agriculturii cu pescuitul și imers, Dar, în general, cred că Diavolul se ascunde în detalii. Deci, în general, intenția acestui regulament nu este de a introduce confuzie, ci, din potrivă, de a le uh, pune pe picior de egalitate, de a le face să uh, lucreze în același ritm și de a atinge obiective uh, punctuale. Deci, discuția esențială se va purta în legătură cu raportul prietenului CADEC în legătură cu noul fond pentru pescuit. Vom examina toate aceste aspecte în amănunt. Mulțumesc foarte mult. Să trecem imediat la următorul punct, la voturi. Are toată lumea cartela de vot pre- pregătită, sper, și o să începem în primul rând cu punctul 10 modificarea Consiliului regulamentului pentru planul multianual pentru populațiile de herring în vestul Scoției și pentru pescăriile din această zonă. După cum vedeți aici, un moment vă rog, vă rog să faceți liniște. Sunt 14 amendamente de la raportor și le putem vota în blot. Uh, doamna Hiero, dacă există probleme. Vreau să vă întreb ceva. E ceva ce nu înțeleg. Protocolul acesta se va dezbate după aceea, sigur, e punctul 12 din ordinea de zi. Acum vorbim la 10. Nu, nu, nu s-a schimbat nimic. Suntem la vot. La vot s-a schimbat doar ora. Dar Domnul Stevenson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la vot, Comisia ar trebui să um, realizeze faptul că Consiliul a indicat că nu este pregătit să ajungă la un uh, acord cu Parlamentul în prima lectură. Asta are implicații serioase. Înseamnă că au intenția să blocheze planul multianual așa cum au blocat raportul Gallagher mai mult de trei ani. Știm foarte bine că planurile multianuale sunt uh, o cerință esențială pentru succesul politicii de pescuit și a reformei acestei politici. Dacă Consiliul începe să, joace, să se joace cu noi așa, nu o să facem niciun progres și de aceea se pune problema uh, acestei alegeri între acte delegate sau acte de punere în aplicare. Noi am cerut Comisiei să se axeze pe acte delegate. Astea uh, asta este opinia mea și apare în raport, dar aceeași discuție s-a pus, aceeași uh, problemă s-a pus și în legătură cu raportul Gallagher. Principiul este aici în joc. Înțeleg, domnule președinte, că mai târziu, la întâlnirea coordonatorilor, avem un punct pe ordinea de zi legat de această problemă. Și acolo de, am să spun din nou faptul că trebuie ca conferința președinților să uh, comunice uh, Consiliului uh, printr-o scrisoare oficială pe care o vom semna cu toții uh, că ne temem de uh, acest lucru, iar președinția daneză, deși se străduiește să rezolve problema, nu cred că va avea mare succes. Sper că vom obține sprijin și unanimitate din partea coordonatorilor. Gracias, señor Stevenson. Efectivamente, coordinadores se está planteado ya en el orden del día hacer una actuación de este tipo para lograr pues una solución, porque de otra forma veremos bloqueado absolutamente todo el trabajo. Eh,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 por unanimidad. Quedan aprobadas las enmiendas. Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto número 11. Ah, bueno, hay que votar el. Perdón. Trebuie să votăm și propunerea legislativă amendată ca atare. Deschidem votul. Închidem votul. În unanimitate, 24 de voturi în favoare. Iar la rezoluțion. Și acum, rezoluția legislativă. Începem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. 25 de voturi, unanimitate. Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări, domnule Stevenson. Al siguiente punto. Următorul punct din ordinea de zi peștele care, eh, țările care autorizează un pescuit nedurabil cu scopul conservării stocurilor de pește. Există vreo intervenție, domnule Gallagher? Doriți să interveniți? Nu trecem direct la vot. Trecem direct la vot. Începem cu amendamentul 8. Începem votul. Mă scuzați, spune președintele. Mă scuzați, mă scuzați. Amendamentul numărul 3. Începem votul. A votat toată lumea, închidem votul. 25 pentru unanimitate. Amendamentul 19, deschidem votul. Închidem votul. 25, unanimitate. Amendamentul 4. Începem, deschidem votul. Închidem votul. Aprobat cu 23 de voturi. Amendamentul 5. Începem votul. Închidem votul. 23 în unanimitate. Amendamentul 20 este caduc. 21. Începem votul. Închidem votul. Aprobat în unanimitate. Amendamentul 6. Deschidem votul. Închidem votul. S-a aprobat 21 pentru 19 împotrivă. Începem votul. 7. Închidem votul. Aprobat în unanimitate. Amendamentul. Aici există un amendament oral la articolul 4, alineatul 1D. Domnul Gallagher, foarte repede am consultat cu colegul Christensen de la socialiști, am discutat împreună și am prezentat împreună acest amendament privind pe baza celor spuse de serviciul juridic al Parlamentului pentru a alergi sancțiunile care pot fi atribuite țărilor terțe. Amendamentul oral înlocuiește amendamentele 8 și 22. Îl supunem la vot. Amendamentul oral numărul 1. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat prin un, cu unanimitate. Deci 22 și 8, cum am spus, sunt caduce. 23 care înlocuiește amendamentul 9. Începem votul. Închidem votul. 23 aprobat, 25 pentru. Amendamentul numărul 10, deschidem votul. Închidem votul. Aprobat în unanimitate 24, deschidem votul. Se închide votul. Respins 16 voturi uh, împotrivă, 25. Începem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 11 este caduc. Amendamentul 12 începe votul. Nu, mă scuzați. Uh, este caduc pentru că s-a aprobat 25, amendamentul oral 2. Domnul Gallagher, doriți să spuneți ceva? Este un amendament, domnule președinte, care se referă la articolul 6 alineatul 3. Este un amendament oral împreună cu colegul Alan Cadec. Este vorba de uh, stabilirea unei perioade de o lună pentru ca o țară care face pescuit nedurabil să răspunde la notificare. Noi considerăm că patru luni este prea mult și înțeleg că, de fapt, Comisia uh, preferă o lună. Mulțumesc. Amendament oral 2. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. 17 pentru 8 împotrivă. Trecem acum la amendamentul oral 3. Domnul Gallagher? Articolul 8, alineatul 4, este un articol nou. Avem un amendament oral tot cu Alan Cadec. Comisia se referă la obligația privind raportul de evaluare care trebuie să fie înaintat Parlamentului conform regulamentului din 2011. Mulțumesc! Deci amendament oral 3, deschidem votul. Se închide votul. Aprobat. Amendamentul DV3, deschidem votul. Închidem votul. Respins 14 voturi împotrivă. Amendamentul numărul 13, care este inclus în amendament oral 4, care e vot pe părți aici. Prima parte, deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Partea a doua, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 14. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. DV1. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 1. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 15. Nu. 16. Deschidem votul. Se închide votul. Aprobat. Amendamentul 18. Deschidem votul. Se închide votul. Respins să votăm propunerea legislativă modificată. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobată. Și în ultimul, timp, în ultimul rând, rezoluția legislativă. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobată în unanimitate. Mulțumim și îl felicităm pe domnul Gallagher. așa încât putem să ajungem la un acord în primă lectură cu Consiliul, deci se aprobă mandatul de negociere pentru uh, raportor. Următorul, punctul 12 din ordinea de zi, posibilitățile de pescuit în sectorul de pescuit, acordul cu Republica Mozambic. Doamna Iero dorește să spună ceva. Doamna Iero, vă rog, aveți cuvântul. Perdón, señor presidente. Mă scuzați, domnule președinte. Pur și simplu vreau, în primul rând, să mă refer la principiul diviziunii puterilor în democrație. Trebuie să votăm aici un raport la care eu, a, pe care a trebuit să îl fac în 24 de ore, să mă consult cu toată lumea. Deci propunerea propunerile de la DEVE sau de la buget sunt pozitive. Este pentru prima dată când ni se cere să incorporăm trei chestiuni fundamentale și anume să respecte pescuitul durabil, uh, social și de mediu, apoi este vorba de drepturile omului și de drepturile democratice, așa cum sunt ele protejate de Uniunea Europeană, apoi relațiile de muncă și drepturile lucrătorilor și drepturile echipajului, privind respectarea salariilor și contractul uh, colectiv de muncă, evident, și lupta împotriva discriminării din perspectiva discriminării de rasă, de gen, de sex uh, și apoi este vorba o serie de propuneri care nu știu de care se va ține cont Înainte, de exemplu, de a pune la punct un asemenea plan uh, plurianual, Parlamentul trebuie să fie informat care sunt uh, evaluările făcute de oamenii de știință înainte de acest plan și după punerea lui în aplicare. Pentru a vedea că peste trei ani de zile, de exemplu, planul acesta a fost îndeplinit și din perspectiva Comisiei și din perspectiva țării. Noi încheiem nu numai un acord în care autorizăm Uniunea Europeană să încheie un protocol de pescuit în apele unui stat terțe, dar uh, discutăm și despre valorile care sunt puse în discuție și trebuie să constatăm că trebuie să existe respect pentru Parlament. Mulțumesc foarte mult! este vorba doar de o aprobare de da sau nu pentru acest acord. Deschidem votul. Se închide votul. Două, 18 voturi pentru, 3 împotrivă, se aprobă. Da. Deci sunt încă două voturi. Bun, este aprobat oricum. Vă mulțumim, s-am închis uh, voturile. Trecem la punctul 16 din ordinea de zi, modificarea regulamentului 1185 pe 2003 privind uh, eliminarea notătoarelor uh, rechinilor pe vasele de pescuit. Doamna Patrao Nieves va prezenta acest raport. Am mai discutat despre acest raport și acum vom examina documentul de lucru pregătit de doamna raportor, doamna Patrao Nieves, căreia îi dau cuvântul. Mulțumesc. Doamna Patrao, aveți cuvânt. Y ruego silencio a los diputados. Sí. Ah. ah. Ruego silencio para que la señora Patrao pueda comenzar. Vă rog să faceți liniște pentru ca doamna raportor să poată să prezinte documentul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest document de lucru pe care ar trebui să-l aveți cu toții datează de ceva vreme deja. Sunt sigură că ați avut destul timp să-l studiați. Am să vorbesc despre câteva puncte principale în ordinea în care mi-am structurat propunerea și contez pe contribuțiile dumneavoastră astfel încât să avem cea mai bună propunere posibilă și să întrunim și consensul pe această temă foarte controversată. Propunerea din partea Comisiei este de a interzice uh, retezarea notătoarelor rechinilor la bordul vaselor de pescuit, se încearcă eliminarea acestui uh, fenomen și aș menționa și comunicatul de presă emis de comisie pe această temă. Totuși, comisia a interzis uh, această practică în Uniunea Europeană încă din 2003 și s-au acordat atunci câteva excepții. Nu excepții la finning, ci excepții privind uh, practica la bordul uh, unor nave de pescuit. Însă, în 2011, Comisia a revenit și a spus că are bănuieli fără însă să aibă și dovezi că se practică feeling-ul în, în continuare. Organizațiile neguvernamentale sprijină propunerea Comisiei, deși nici uh, acestea n-au reușit să vină cu dovezi că s-ar practica finning-ul în continuare și, de fapt, vorbim acum nu neapărat despre practica finning-ului, pentru că nu avem nicio dovadă că ea se uh, întâmplă în continuare, ci vorbim despre posibilitatea unor bănuieli, unor suspiciuni uh, datorate lipsei controlelor în această direcție. Avem nevoie de fapte, de dovezi. Pentru moment, există două căi de acțiune. Primul, prima ar fi ca Comisia să să respecte principiul după care se ghidează în activitatea sa și anume um, să-și bazeze orice propunere pe dovezi științifice sau dovezi clare, irefutabile și atunci ar trebui să-și retragă propunerea, pentru că nu putem să ne bazăm legislația pe bănuieli fără să avem dovezi. atunci se încalcă acest uh, principiu uh, pe baza căruia Comisia acționează. Nu avem, deci, pentru moment, decât bănuieli și presupuneri. În, există un grad mare de uh, îndoială. Nu avem nicio confirmare reală. Pe, pentru moment, lucrăm la reforma politicii comune de pescuit și suntem de acord cu Comisia că toată această reformă trebuie sprijinită pe dovezi științifice, iar dacă am uh, da, uh curs acestei propuneri, ne-am îndepărtat de la acest principiu și nu ar fi deloc justificat să acționăm pe baza, principi- pe, pe, uh, baza unor bănuieli. Eu propun suspendarea acestei propuneri, retragerea acestei propuneri ca primă cale de acțiune. Mai ales că nici nu există un studiu de impact social din partea Comisiei. Noi suntem de acord cu Comisia și trebuie să avem o poziție uh, comună avem adică o poziție comună și anume că reforma politicii comune de pescuit trebuie să țină cont de aspectele sociale și economice. Avem, deci, nevoie de un studiu al impactului social și economic. Acum am să vă prezint a doua cale de acțiune posibilă la care v-am gândit, și anume să intervenim pentru a încerca să eliminăm orice posibilă suspiciune, bănuială. Problema cu care ne confruntăm este una a controlului și reglementării pescuitului de rechin, pentru că nu sunt suficiente măsuri de control pentru a dovedi că practica finingului este uh, continuată. Trebuie intensificate controlele verificările și ce putem face în această direcție. Eu propun obligația de a debarca simultan în același port aripioarele și uh, notătoarele și uh, restul carcasei rechinului. Și avem nevoie de un sistem de control pentru fiecare caz în parte și nu controle pe eșantioane sau aleatorii. Cum ar putea avea loc aceste controle sporite fără sprijinul financiar al Uniunii Europene? Ei bine, armatorii ar trebui să plătească un organism uh, de autorizare care să efectueze aceste controle. Sistemul a fost deja testat și se pare că ar costa cam între 8 și 10 mii de dolari per navă, per uh, ieșire în larg. Uh, și în acest caz, uh, de asemenea, armatorul ar trebui să se asigure că există un observator din partea unui uh, unei organizații neguvernamentale la bordul navei de pescuit rechin. Armatorii sunt deschiși către aceste măsuri și acest lucru demonstrează că, în primul rând, poate că nici nu se uh, petrece finingul la bordul navelor lor și că, în al doilea rând, cred că ar fi afectați din punct de vedere economic de propunerea Comisiei. În primul rând trebuie să vă spun că flota europeană nu practică finingul pentru că ar fi sinucidere economică. De 15 ani încoace, se, s-a pus la punct în Europa industrie prelucrătoare care poate face ca întregul uh, rechin, rechinul uh, și nu numai aripioarele sare, poate fi valorificat. Și atunci valoarea întregii capturi, valoarea capturii întregi, este mai mare decât valoarea uh, notătoarelor. Se poate folosi, deci, fiecare parte a corpului rechinului și se poate valorifica. Cum spuneam, flota europeană ar fi grav afectată de această propunere din punct de vedere economic. De fapt, dacă se aprobă propunerea comisiei, atunci flota ar suferi pierderi foarte mari, pentru că ar trebui să calculăm costul pentru fiecare vas uh, care dispune de instalație de congelare și pe fiecare ieșire în larg. asta ar presupune un uh, nivel sporit de uh, activitate, dar și costuri și o scădere de aproape 44% uh, în uh, profitabilitatea acestor, uh, acestor ieșiri în larg pentru pescuit. S-a calculat o sumă de 9,5 milioane de euro pe an pentru flota portugheză. Dacă Comisia are alte calcule, ar trebui să ni le arate, deși ar fi trebuit să ni le arate de mult. Comisia, cum vă spuneam, cred că nu ar fi trebuit să vină cu această propunere fără să facă un studiu de impact socioeconomic. Dar, în fine, și ar mai fi poate a treia cale de acțiune care s-ar, uh, ar veni în completarea celei de-a doua, și anume reducerea numărului de excepții care permit practica finning-ului. Cum vă spuneam, propunerea actuală a Comisiei ar uh, afecta foarte mult din punct de vedere economic flota de uh, nave congelator. Dar să nu ne gândim numai la uh, flota de nave congelator, ci și la uh, flota de nave de pescuit. Propunerea ar reduce uh, numărul de controle, dar ar crește nivelul de certitudine și am uh, putea fi siguri că practica finingului nu se mai uh, um, nu, nu mai este continuată în flota europeană. În uh, ceea ce privește rechinul uh, albastru, de exemplu, uh, aceștia uh, se înmulțesc destul de repede, uh, au cam 35 de pui pe uh, an și ajung la maturitate în mai puțin de 6 ani. Iar în ceea ce privește biomasa acestei specii, suntem uh, de acord cu uh, instituțiile, instituțiile de cercetare care spun că nivelul de capturare este mult sub uh, randamentul maxim sus durabil. Armatorii au uh, fost de acord să permită accesul observatorilor uh, și al uh, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale la bordul navelor în orice moment, astfel încât putem avea informații foarte detaliate mult mai detaliate decât cele pe care armatorii sunt obligați prin lege să le furnizeze. Deci, cred că ar trebui să păstrăm această relație bună între cercetători și armatori, pentru că această propunere a Comisiei, din ceea ce am aflat eu de la comunitatea științifică, ar deteriora această relație. Deci trebuie să De fapt, tot ceea ce avem de făcut este să încercăm să ne asigurăm că există o limitare a numărului de excepții, astfel încât impactul asupra uh, flotei de nave congelator să nu fie semnificativ, iar uh, controlele să fie făcute nu de la caz la caz, ci uh, pe mostre, aleator, pe cheltuiala armatorilor trebuie să ținem cont și de pierderile substanțiale pe care le riscă aceste flote pentru că actuala reformă a politicii comune de pescuit va duce la o scădere a numărului de pescari. Mulțumesc, sunt uh, șase persoane care au cerut uh, să vorbească. Fiecare are un minut la dispoziție. Domnul Arsenis, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu doamna Patron Neves am colaborat foarte bine, ne-am întâlnit uh, și în alte împrejurări și am convenit să bazăm această dezbatere pe uh, bun simț, uh, pe logică și pe informații certe împreună cu membrii biroului meu uh, am analizat foarte îndeaproape acest, uh, această problemă și impactul negativ uh, economic care transpare foarte clar din documentul de lucru al raportorului și înțeleg că Comisia nu vede niciun uh, fel de uh, impact economic asupra industriei în urma aplicării acestei propuneri. Al doilea, a doua problemă se referă la riscurile pentru igienă, pentru că Da, sunt riscuri de natură sanitară pentru că înotătoarele dacă înotătoarele nu sunt separate de carcasă, atunci nu este nevoie să facem nicio uh, eviscerare, nicio decapitare. Și atunci uh, nu, uh, nu ar uh, exista un impact din punct de vedere sanitar. Mai e problema riscului pe care îl prezintă aceste notătoare congelate. Uneori, uh, notătoarele sunt uh, retezate doar parțial și sunt pliate cumva ca să se facă economie de spațiu. Dar cât este de sigur uh, să transporti astfel peștele? Este o risipă de spațiu până la urmă. Dar nu avem suficiente informații și din această cauză nu înțelegem evaluarea comisiei. Sigur, monitorizarea este foarte dificilă și probabil că ar o intensificare a controlelor ar, uh, ar uh, necesita sume suplimentare. Și vreau să vă mai spun ceva. Nu aducem nimic nou acum, ci facem doar ceea ce fac și partenerii noștri pe uh, plan internațional. Asta fac japonezii, asta fac americanii, australienii, Columbia și așa mai departe. Mulțumesc, domnule Arsenis. Aș fi vrut să vă pot permite să vorbiți mai mult, dar nu avem foarte mult timp. Domnul Rueva. Domnule președinte, voi fi foarte concis. Vreau să spun doar că nu sunt de acord cu faptul că discutăm atâta timp problema asta, fiindcă pentru mine lucrurile sunt clare. Fie acceptăm fie nu acceptăm propunerea Comisiei. Argumentele pe care ni le-a dat Comisia sunt destul de clare. Avem beneficii clare să adoptăm această propunere pentru că activitatea de control pe care suntem de acord, uh, cu care suntem de acord că avem probleme, am face mai simplă și am baza-o pe date științifice. De asemenea, am combate practica finningului în cadrul flotelor europene și chiar din punct de vedere economic ar putea să fie mai profitabil pentru acest sector, pentru că se ridică valoarea uh, carcasă de rechin. Înțeleg uh, ce spune raportorul în sensul intensificării controlelor și uh, culegerii de date științifice, dar după părerea mea cea mai bună cale de acțiune este să eliminăm derogările, să susținem această propunere pentru că se pare că este cea mai bună opțiune și pentru că toate celelalte state care practică finning-ul vor face acest lucru oricum. Și atunci noi atunci noi venim cu un exemplu de responsabilitate în cadrul altor organizații internaționale. Eu înțeleg că există o dorință a raportoarei de a găsi un compromis, însă în această situație cred că lucrurile s-ar complica și mai mult decât sunt uh, deja. Avem argumente pentru sprijinirea propunerii Comisiei. Eliminarea derogărilor este cea mai bună cale și nu presupune nicio sporire de buget, nicio alocare de bani pentru activitatea de control. Este o abordare în conformitate cu principiile reformării uh, politicii comune de pescuit. Pentru că se uh, îmbunătățește calitatea activității de control și nu se cheltuie nimic. Deci propun să susținem propunerea comisiei. Înțeleg punctul de vedere al uh, raportoarei, dar cred că ar fi cea mai simplă soluție. Mulțumesc, doamna Lovice. I, I completely agree with my... Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, total de acord cu colegul meu. Cred că trebuie să susținem propunerea Comisiei. Consiliul a fost deja de acord. Uniunea Europeană este un jucător foarte mare, foarte important în comerțul și pescuitul de rechin în întreaga lume, așa că nu putem să ieșim în uh, lume cu standarde mai reduse. Știu că și Taiwanul este pe cale de a implementa o politică uh, ce interzice finning-ul. Iar în ceea ce privește colectarea de date științifice, care ar fi, de fapt, costurile uh, ca să ne asigurăm că nu se mai practică finning-ul? Cum o să ne asigurăm cu adevărat că numărul de notătoare corespunde cu numărul de carcase la bordul unei nave? pentru că de multe ori se practică și decapitarea, chiar și jupuirea rechinilor odată cu uh, înlăturarea înotătoarelor. În Canada, de exemplu, se uh, sunt diferențe de până la 5% între uh, greutatea rechinului uh, eviscerat uh, și cea a celui neeviscerat. Aș, eu aș sugera ca atât um, aș, aș fi de părere că debarcarea simultană a înotătoarelor și carcasei în același port nu reprezintă o soluție. Uh, dacă că suntem de acord cu uh, compromisul doamnei raportor, cred că nimeni nu va fi mai mulțumit. Signora Fraga. Mulțumesc, doamna Fraga. Mulțumesc. În primul rând, s-au făcut aici trimiteri în intervențiile anterioare la cele spuse de mine iar problema flotei europene este diferită de problema altor flote, pentru că problema este pentru flota cu facilități de congelare, iar aici s-a vorbit în primul rând de flotă, cea din Taiwan fiind inclusă, cea care transportă uh, carne proaspătă. Deci este clar că nu e nicio problemă în Uniunea Europeană uh, pentru debarcarea cu uh, înnotătoare a animalului transportat proaspăt. În Ecuador, acolo există doar o singură embarcațiune care are capacități de congelare. Deci să nu comparăm două situații care nu sunt asemănătoare. Apoi, problema uh, este, ține de control, deci cred că doamna raportor a explicat foarte clar dispoziția disponibilitatea flotei care are facilități de, de congelare, deci flota este de acord să debarce împreună notătoarele și carcasele și să plătească controlul unei agenții de control care să certifice Veritas sau oricare dar costurile pot fi foarte mari și dacă industria este dispusă să facă acest lucru, ce impact economic o să aibă? Problema fundamentală aici este critica mea adresată Comisiei Europene. Comisia Europeană face o asemenea propunere în care îi include și pe rechin, care cred că sunt o chestiune delicată, trebuie să facă o evaluare de impact corectă și care să țină cont de Uh, impactul socioeconomic al unei măsuri și lucrul ăsta nu l-a făcut Comisia Econom Europeană. Este o obligație pe care n-a îndeplinit-o. De foarte multe luni lucrăm, colaborăm cu sectorul, cu administrația la ca să avem niște cadre foarte clare ca să vedem care este impactul economic al acestei măsuri iar Comisia Europeană, cum vă aduceți aminte la ultima, ultima dată când a venit aici, n-a putut nici măcar să ne spună câte embarcațiuni sunt afectate de această măsură. Asta este critica adresată Comisiei Europene și Comisia Europeană nu poate să continue să lucreze așa în viitor. Deci avem aici cadre elaborate împreună cu administrațiile, împreună cu sectorul. Avem date concrete pe care le putem aduce în discuție. Deci Comisia Europeană ar trebui să vadă dacă datele prezentate de noi sunt corecte sau nu. Și atunci putem să spunem dacă măsura asta sau nu urmează principiile promovate de, măsură, de Comisia Europeană. Mulțumesc, doamna Fraga. Domnul Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Când a apărut regulamentul acesta privind eliminarea notătoarelor la recini, am cerut ca uh, notătoarele să fie debarcate împreună cu carcasele și Comisia a respins acest lucru, iar acum, la câțiva ani mai târziu, Comisia a făcut chiar această propunere. Și ne punem întrebarea de ce. Uh, au revenit pentru că bănuiesc că bunele practici care, despre care ni se spunea că există acum câțiva ani nu există. Uh, o felicit pe uh, raportoare că a adus toate argumentele în favoarea apărării și dacă uneori, eu știu, vreodată o să ajung uh, la tribunal și o să fiu judecat, o să mă adresez doamnei uh, avocat. Dar uh, nu s-a ocupat și de principiul pre- precauțiunii. Nu ar trebui nu avem suficient de multe date, deci ar trebui să abordăm acest principiu. și să nu facem niciun fel de propunere până când avem datele uh, necesare. Sigur, în alte părți ale lumii sunt uh, flote care debarcă notătoarele împreună cu carcasa de rechin. Dar rămâne o preocupare și anume, și există și bănuieli, că există uh, căi de ocolire a acestei idei și mă voi referi aici și la raportul raportoarei. Spune la un moment dat că majoritatea rechinilor sunt debarcați în țări uh, terțe din tropice cu temperaturi înalte, unde nu există condiții de igienă pentru a mănui peștele în uh, condițiile cele mai bune. S-ar putea să fie așa, să nu aibă condiții de igienă corectă, dar mă întreb dacă nu cumva au și uh, incapacitatea de a ține niște registre foarte bune. Mulțumesc, domnul Stevenson, în final. Mulțumesc, domnule președinte. Cât trebuie să, să-i spun doamnei Patraon Nieves că a făcut un efort extraordinar să ia legătura cu noi toți. Am comunicat de foarte multe ori și ca raportor trebuie să o felicit pentru că a făcut acest lucru. Dar este vorba aici despre rechinul albastru, care reprezintă cam 80% din uh, rechinii capturați în Uniunea Europeană, dar care sunt listați ca o specie vulnerabilă uh, în apele Mediteranei, sunt specie vulnerabilă și o să rog Comisia să verifice acest lucru pentru că mai există și încă 10% care sunt considerați vulnerabili. Deci, nu cred că am văzut așa piramide de uh, rechini albastei pe, pe piețele de pescuit. Știu că este un, uh, un pește important, dar la Vigo uh, am văzut numai pești care au fost debarcați în starea lor naturală cu uh, înnotătoarele neeliminate. N-am văzut niciun fel de problemă. V-ați referit la cele câteva vase foarte mari care uh, funcționează în flota de congelare uh, și de foarte multe ori am întrebat câte licențe sunt implicate și nu mi s-a spus. La reuniunea anterioară comisia spunea că peste 120 de licențe uh, care au solicitat derogare de la legislația, de la regulamentul actualmente în vigoare deci merg, suspiciunile merg mai departe, pentru că s-au cerut atât de multe derogări, deci este evident că există tot felul de uh, rețele care funcționează în afara controlului. Și cel mai ușor mod de a evita uh, sarcinile administrative de conformare este ca arechinii să fie debarcați Uh, împreună cu uh, uh, notatoarele neeliminate. Mulțumesc, doamna Patrao, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-a spus aici că vom avea un dialog obiectiv și calm. Sunt de acord cu acest lucru, dar nu s-a întâmplat chiar așa. Mi-ar fi cerut ca dialogul să fie mai serios. Și spun acest lucru pentru că unele din afirmațiile făcute aici sunt negate de fapte. Și în acest sens spun că dezbaterea nu a fost serioasă. De exemplu, să spui că nu se pot cere mai multe date decât cele pe care le avem, cum anume să poți să faci o asemenea afirmație? Întotdeauna e nevoie de mai multe date, absolut întotdeauna. Și există persoane care au spus că e nevoie de date. Din acest motiv, trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Noi avem unele date și avem nevoie de mai multe date. Deci să nu spuneți că nu se pot cere date. Da, se pot cere date privind impactul socioeconomic, date care nu ne-au fost prezentate. Și avem uh, și o obligație. Deciziile care sunt adoptate de comisia noastră trebuie să țină seama de impactul social, economic și de mediu. Avem această obligație de foarte multă vreme și trebuie să fim coerenți în ceea ce facem. Ne-am luat acest angajament. În momentul în care vorbim despre costuri și se spune că o să implice costuri, eu am uh, prezentat mai multe soluții în care am arătat că nu vor fi implicate costuri pentru Uniunea Europeană. Eu am făcut două propuneri din care am, prin care am demonstrat că nu vor apărea costuri suplimentare. S-a spus că industria nu va fi de acord. Ba da, sectorul este de acord. Am uh, luat legătura cu ei și ei au încercat uh, să întărească controlele. Despre asta este vorba. Nimeni n-a adus niciun fel de dovadă de eliminare a uh, notătoarelor în flota europeană. Se spune că sunt bănuieli. E, cum putem să eliminăm aceste bănuieli întărind controlele? Uh, la reuniunea anterioară, când am uh, dezbătut această chestiune, s-a discutat despre costuri. Iar acum v-am făcut două propuneri de control fără costuri suplimentare. Iar unele dintre aceste soluții sunt chiar puse în practică pentru ton și nu înțeleg lipsa de flexibilitate, de înțelegerea a unor colegi față de propunerea făcută de mine. S-au făcut eforturi și trebuie să facem eforturi cu toții pentru a ajunge la niște soluții care să răspundă la aceste probleme. Repet, nu, eu știu, pe mine nu mă interesează soluțiile simple, mă interesează soluțiile adecvate și eu am prezentat soluții de control caz cu caz, cu controle care sunt susținute de flotă și încă o alternativă, și anume desemnarea unor uh, uh, reprezentanți ai ONG-urilor la bord și ce costuri sunt generate în felul acesta. Iar apoi se spune că flota va obține beneficii din această chestiune. Cum anume? flota și-a făcut socotelile și a văzut că va fi vorba de 9,5 milioane de pierdere, așa încât nu are niciun sens ce să spune. Aveți alte cifre? Minunat! Prezentați-ne cifrele și atunci să lucrăm pe baza altor cifre. Eu am aici perspective noi, soluții noi și sperăm că al, ceilalți vor avea suficient de multă deschidere pentru a rezolva această problemă. Adică controle mai eficiente, atât și în porturile europene cât și în afara Europei, fără costuri. Și să nu îmi spuneți că nu se poate stabili o corespondență clară între carcasa uh, rechinului și uh, înnotătoare mai ales dacă există acolo un reprezentant al ONG-urilor care supraveghează cum se fac lucrurile. Și să-mi spuneți că nu există prejudicii în ceea ce privește spațiul. Există o, o problemă cam de 10% legată de spațiu. Când se spune că nu are un impact asupra industriei, nu este adevărat. Cifrele arată acest lucru. Probleme de control, probleme de monitorizare. Se spune că există asemenea probleme, iar problemele, propunerile făcute de mine arată cum se poate controla situația fără probleme majore și fără costuri. Și încă ceva. Încă o chestiune la care doresc să mă refer. Uneori se face o confuzie între flota congelat, cu facilități de congelare și flota care transportă pește proaspăt. Uh, de exemplu, și m-am referit aici numai la flota cu facilități de congelare. La Vigo vine numai și debarcă numai flota care transportă peștele proaspăt. Numărul de licențe s-ar reduce pentru că ar fi vorba numai de licențe pentru flotele cu facilități de congelare. domnul Davis spunea că aș putea să fiu o avocată foarte bună. O să mă gândesc când o să-mi schimb meseria. Și cred că aici nu se aplică corect principiul precauțiunii, pentru că nu spune să nu acționăm uh, dacă nu avem suficient de multe date Uh, asta spune acest principiu, dar se pot folosi uh, în sensul mediului anumite date și dacă nu există date care să arate că se depășește producția maximă admisibilă, S-ar putea ca să fie vorba de o specie care are o productivitate mai mare și există un stoc durabil în Atlantic. Și uh, vreau să vă prezint acum un alt text înainte de a spune că am luat legătura cu oameni de știință și am făcut o comparație între datele respective Uh, prezentate de IUCN, care nu sunt modele adecvate pentru pescuitul pelagic. Așa mi s-a spus. Noi avem mai degrabă uh, date de la ICAT și pe acelea le folosim uh, pentru că e vorba de datele de la IUCN nu, folo- nu sunt bune pentru nu pot fi transferate la rechin. De aici diferența între speciile vulnerabile din Pacific și din Atlantic și voi încheia referindu-mă la IUCN. Rechinii cresc foarte repede, se maturizează în doi până la patru ani și cele puținele evaluări ale pescăriilor arată o populație, un declin mic al populației. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Patrau. Am să dau acum cuvântul Comisiei dacă dorește să uh, facă anumite observații. Pe scurt, domnul Teofil, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să um, vă spun uh, cât mai repede opinia mea. În primul rând vreau să fac câteva comentarii în legătură cu ce s-a spus uh, despre evaluarea de impact a Comisiei, pe care și-a bazat Comisia propunerea. Am avut um, o perioadă lungă de consultări deschise, care a durat mai multe luni și în această perioadă am primit foarte multe informații valoroase uh, din uh, partea sectorilor pescuitului din Spania și Portugalia inclusiv. Am primit uh, multe cifre, am primit contribuții foarte lungi și detaliate, dar nu am primit cifrele menționate azi. Pe acestea nu le-am primit atunci mă refer la pierderile estimate despre care a vorbit doamna Patraon Nieves astăzi. Uh, s-a, a existat ocazia uh, să se transmită către comisie aceste date, dar nu uh, s-a făcut acest lucru. În ceea ce privește um, capturile proaspete față de um, cele înghețate și cele asociate bărcilor cu facilități de congelare sau fără, la ora actuală permisele s-au acordat vaselor cu facilități de congelare. Deci, în reguli mai stricte, există dispoziții care restricționează um, permisele, la, le limitează la vasele cu, congelare, cu facilități de congelare. Cele care, navele care uh, capturează re, ca, reghini și păstrează carnea proaspătă nu au uh, aceste licențe. În ceea ce privește controlul, Cred că suntem cu toții de acord că este nevoie de control, că acesta trebuie să fie consolidat. Cea mai simplă formă de control se face în momentul în care aripioarele încă uh, sunt, uh, sunt netăiate. E nevoie de mai puține persoane și de mai puțin timp pentru uh, numărarea lor atunci. Aceasta este așadar soluția ideală. Deci, fiindcă nu avem prea mult timp la dispoziție, mă voi opri aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul următor. Este în prima parte discuția va fi cu ușile închise, așa că rog pe toată lumea care nu are dreptul să fie aici să părăsească sala, iar în ultimele 10-15 minute vom avea din nou o discuție uh, publică Știți cei care pot să rămână aici, domnul deputat, consilierii grupurilor politici și secretariatul. Deci ceilalți vă rog foarte mult să părăsiți sala și în liniște dacă se poate. În această primă parte